Dear colleagues, well... Dragi colegi, bine ați venit la reuniunea de astăzi. Urez bun venit domnului comisar Vera Iurova, care este alături de noi și care îi voi da cuvântul în câteva clipe. Înainte de aceasta, o să abordez primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Și aș vrea să vă informez despre propunerile de modificare. Punctul 9 va fi discutat după punctul 12. 11 se amână. Punctul 18 va fi discutat după punctul 21. Punctul 28 va fi discutat după punctul 10. Punctul 27 se amână și punctul 14 a devenit caduc. Aveți obiecții? împotriva acestor modificări ale ordinii de zi? Se pare că nu. Deci considerăm că s-a adoptat ordinea de zi. Punctul 2. Anunțurile președintelui. Permiteți-mi mai întâi să vă amintesc următoarele evenimente importante la care sunteți invitați cu uh, amabilitate un viitor în legătură cu viitorul dreptului european al societăților comerciale, care se va desfășura mâine între 10.30 și 12.30, apoi o audiere în asociere cu delegația parlament, Comitetului de Asociere Parlamentară UE-Ucraina privind reforma sistemului judiciar din Ucraina, care va avea loc mâine între 15.30 și 18.30 și doamna comisar Iurova va participa și uh, dânsa printre alți oaspeți uh, distinși și va mai fi și un atelier privind uh, standarde minime comune în materie de procedură civilă în Uniunea Europeană, calea de urmat, pe 15 iunie între orele 9 și 12.30. Acestea au fost anunțurile și acum urmează adoptarea procesului verbal al reuniunii precedente. Sunt obiecții împotriva acestui proces verbal al reuniunii din 20-21 aprilie. Nu văd pe nimeni să semnaleze obiecții. Considerăm prin urmare că s-a adoptat procesul verbal și cu aceasta ajungem la punctul 4, un schimb de opinii cu doamna comisar Vera Iurova. Încă o dată Doamnă comisar, bine ați venit și vă dau și cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membri, doamnelor și domnilor, e adevărat că o să avem plăcerea să ne vedem și astăzi și mâine când vom discuta despre Ucraina. Știți că spun mereu și uh, sunt sinceră, profit de orice prilej periodic de a discuta despre dosarele în curs, despre planurile Comisiei pentru viitorul apropiat și, de asemenea, pentru a vă asculta opiniile în legătură cu prioritățile legislative. Voi începe cu succesurile recente. S-a adoptat uh, regulamentul privind documentele publice, lucru pentru care mulțumesc în special doamnei Delvaux, care este un exemplu excelent de uh, beneficii în viața cetățenilor. Aceștia vor putea face economii de bani și se vor putea mișca mai liber în Uniunea Europeană, fie pentru a munci, fie pentru educație, fie din motive familiale. Un alt exemplu este uh, reprezentat de progresele făcute în materie de cooperare intensificată în ceea ce privește consecințele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale și ale, regim, uh, ale parteneriatelor înregistrate. Din păcate nu voi fi prezentă la plenara din 22 iunie, când se va dezbate raportul și de aceea vă mulțumesc și în special domnului Cavada, care va prezenta uh, raportul și va permite uh, o adoptare în Consiliu rapidă a acestui dosar. În acest fel, cuplurile internaționale care doresc să se căsătorească sau să intre într-un parteneriat înregistrat vor putea să-și înregistreze proprietățile cu mai multe certitudine juridică clare. Știm că acum sunt acoperite 18 state membre și multe se vor mai alătura. În curând vor fi 19. Și acum dosarele în curs. Anul trecut am, pus, am propus două uh, propuneri privind contractele digitale, una privind regulile contractuale pentru furnizarea de conținut digital, digital și alta în legătură cu vânzarea de bunuri online. Ambele propuneri au fost gândite pentru a lucra împreună, pentru că sunt mm, elemente esențiale pentru a crea piața unică digitală. Urmărim un obiectiv dublu. Prin aceste propuneri vrem să oferim certitudine juridică pentru comercianți și să garantăm un nivel înalt de protecție pentru consumatori. Ambele propuneri sunt necesare pentru a stimula comerțul electronic transfrontalier, care în prezent încă este foarte slab. Reprezintă un pachet consecvent și susțin puternic intenția dumneavoastră de a discuta ambele propuneri în paralel. În Consiliu, sub uh, președinția neerlandeză și datorită eforturilor intense ale acesteia, propunerea a progresat foarte bine, într-o atmosferă pozitivă. Conceptul de armonizare de plin a primit foarte mult sprijin, la fel și idei inovatoare, cum ar fi includerea conținuturilor uh, prestate nu doar în schimbul uh, banilor, ci și în schimbul datelor. Președinția slovacă viitoare dorește să continue aceste uh, eforturi și să valorifice aceste progrese făcute. Sunt de acord, dreptul contractual și armonizarea lui ar trebui să fie o chestiune la fel de importantă și pentru vânzările online și offline. Comisia deja a semnalat în comunicarea ce însoțește propunerile că obiectivul nostru este să asigurăm coerența regulilor pentru toate tipurile de vânzări. Rezultatele intermediare ale um, controlului um, de conformitate în curs pentru acele aspecte relevante unde mai e nevoie de alte date în acest context va fi probabil publicat în iulie și vă voi împărtăși cât se poate de curând rezultatele sale pentru a putea să luăm decizii în continuare referitoare la domeniul de aplicare al propunerii și aș susține o inițiativă a Parlamentului în acest sens. Și acum o să spun ceva și despre propunerea în curs în legătură cu femeile în consiliile de administrație. Rămâne un dosar prioritar pentru comisie, a fost inclus și în programul său de lucru pentru 2016 de când Comisia a anuncat, anunțat intenția sa de a legifera în 2010, numărul de femei în consiliile de administrație în Uniunea Europeană aproape că s-a dublat, trecând de la 11% la aproape 21%. Dar, după cum știți, încă nu e suficient și păstrez legătura îndeaproape cu statele membre, în special cu cei care deja au adoptat legislație la nivel național, dar uh, nu doresc uh, neapărat să asigure uh, măsuri la nivel european pentru a explica uh, cum, de ce este important ca măsurile lor locale să fie coerente cu propunerea noastră și o să mă străduiesc cât mai tare ca să fie adoptată această propunere. Trecând la dosarele privind dreptul societăților, mă bucur că directiva privind drepturile acționarilor a început să fie negociată. Această propunere s-ar putea să fie mai importantă decât pare la o primă vedere. Este o contribuție la corectarea uh, gândirii pe termen scurt de pe piețele de capital. Deținătorii de acțiuni și directorii trebuie să se gândească la consecințele pe termen lung ale acțiunilor lor. Și plecând de la progresele bune obținute la nivel tehnic, putem să negociem în curând uh, și problemele restante, dar toate acestea trebuie să se întâmple um, independente recomandările Comisiei din raportarea țară pe țară. Am încredere că veți hotărâ um, în această privință, ținând seama de uh, faptul că cetățenii noștri merită un mediu investițional sănătos pe termen lung. Și ajung și la documentele Panama, care uh, ne-au atras atenția asupra transparenței și aspectelor fiscale. Salutăm uh, Hotărârea susținută a Parlamentului în aceste privințe, așa cum a fost ea demonstrată de uh, înființarea Comitetului pentru Anchete. Și permiteți-mi să subliniez în acest context uh, propunerea um, companiile cu un singur membru, uh, pe scurt propunerea SUP, SUP, nu voi permite să se continue ascunderea de informații. Acestea vor intra în regimul pentru dezvăluirea de informații ale societăților. Informațiile vor fi disponibile public în registrele uh, societăților comerciale și, de asemenea, la fel vor fi și documentele pentru fiecare an financiar. Propunerea aceasta vizează uh, și cuprinde o dispoziție referitoare la uh, informațiile privind beneficiarii efectivi pe durata procesului de înregistrare. <clears throat> Așadar, regulile privind uh, combaterea spălării de bani se vor aplica și în cazul acestor companii cu un singur membru, inclusiv în ceea ce privește transparența și beneficiarii efectivi. Sunt gata să suport uh, pe domnul raportor, domnul De Grandes, în legătură cu următorii pași, în legătură cu propunerea. Serviciile noastre sunt disponibile și gata să discute și să explice cum a evoluat propunerea în deliberările din Consiliu pentru a ține seama de îngrijorările legate de uh, garanțiile necesare în caz de înregistrare online și uh, în legătură cu uh, relațiile privind drepturile angajaților. Și acum, viitoarele inițiative. Înainte de vacanța de vară, Comisia va propune o revizuire a celei de-a patra directive împotriva spălării banilor, care va ține seama și de finanțarea terorismului, probleme semnalate și de atacurile recente și de transparență în urma revelațiilor din documentele Panama în plus. Încercăm să găsim modalități de a crește transparența în ceea ce privește deținătorii companiilor și astfel să înlesnim urmărirea fluxurilor financiare. Săptămâna viitoare vom propune revizuirea regulamentului Bruxelles 2A în sensul clarificării și consolidării regulilor privind răspunderea parentală. Pe bună dreptate, aș cerut uh, o revizuire, o recosmetizare a acestui instrument care să fie și mai eficace și să țină seama de slăbiciuni, în special în ceea ce privește protecția minorilor. Trebuie să avem termene mai scurte pentru proceduri care să funcționeze cu adevărat în interesul copilului. Am încredere că Parlamentul va acorda uh, acestei revizuiri a Bruxelles 2A prioritatea uh, ce îi se cuvine și pot să vă spun că va fi un uh, dosar prioritar și pentru președinția slovacă. Pregătim de asemenea și o legislativă, o inițiativă legislativă în legătură cu insolvența. Trebuie să avem un cadru pentru insolvență mai bun și acest lucru a fost exprimat clar în procesul semestrului european și în recomandările de țară specifice. Problema datoriilor uriașe, a creditelor neperformante și a investițiilor transfrontaliere ne arată că situația nu este satisfăcătoare. Trebuie să creăm o cultură propice pentru mediul de afaceri, să creăm fluxuri de capital necesare care sunt utile pentru relansarea afacerilor și pentru dezvoltarea inovării. Vom uh, pleca de la recomandarea din 2014 a Comisiei în legătură cu o nouă abordare în ceea ce privește uh, falimentul și insolvența. Ne gândim la un cadru de principii minime în ceea ce privește insolvența în statele membre, ideea fiind să oferim reguli mai bune în ceea ce privește restructurarea datoriilor și o recuperare mai rapidă a activelor. Această inițiativă face parte din agenda Uniunii Europene de redresare economică în Europa, ajutând companiile și în special IMM-urile să crească și să se extindă transfrontalier. Vom evalua însă și dacă și în ce formă trebuie să ținem seama și de falimentul personal. Un alt, uh, o altă axă de lucrări pentru noi este um, legată de inițiativele pentru dreptul societăților, așa cum am indicat în strategia pentru piața unică. Vrem ca legislația privind companiile să fie potrivită cu uh, era digitală, ținând seama de ciclul de viață al companiilor. Vrem să înlesnim și operațiunile transfrontaliere în ceea ce privește fuziunile și diviziunile. De asemenea, încercăm să găsim modalități de a moderniza dreptul societăților, de a simplifica procedurile, de a reduce costurile și de a înlesni interacțiunea între companii și Uh, acționarilor, precum și cu autoritățile publice și cetățenii uh, în sens larg. Permiteți-mi să mă folosesc de acest prilej pentru a spune câteva cuvinte și despre dimensiunea externă a politicii UE în ceea ce privește justiția. Anticipez cu nerăbdare evenimentul public privind Ucraina, care va avea loc astăzi, mai ales ținând seama de evoluțiile recente. Pe 2 iunie amendamentele constituționale privind sistemul judiciar au fost adoptate în final, lucru esențial pentru a alinia sistemul judiciar la cel uh, al standardelor europene și pentru a asigura independența sa politică. Trebuie să vedem acum rezultate pe teren pentru ca Ucraina să respecte condițiile pentru rambursarea sau pentru plata uh, asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene și pentru a implementa reformele pertinente conform cu uh, acordul de asociere. Înainte de toate, trebuie asigurat obiectivul că cetățenii ucrainieni pot avea de plină încredere în sistemul lor judiciar. Aș vrea să contribuim la implementarea acestor reforme importante. O altă evoluție importantă în relațiile noastre externe este reprezentată de dialogul privind aspecte juridice EU UE-China, pe care îl voi lansa la Beijing săptămâna viitoare. Decizia pentru acest dialog a fost luată în 2015 la ultimul summit UE-China. Scopul principal este să ajutăm ambele părți să înțeleagă mai bine uh, sistemul de drept al celuilalt și să aibă mai multe informații despre sistemul juridic uh, chinez care uh, va ajuta pe cei care vor să aibă activități comerciale în China. Anul acesta ne vom concentra pe comerțul electronic și uh, legislația privind protecția consumatorilor. În încheiere, salut sugestiile dumneavoastră în legătură sub, cu subiecte pe care vreți să le discutăm în reuniunile viitoare și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună cu comitetul dumneavoastră pentru cooperarea noastră și cu țări terțe. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar! Dacă îmi permiteți, acum o să ascultăm întrebările membrilor. Am șase înscrieri la cuvânt, așa că voi încerca să le dau cuvântul pe rând tuturor, după care dumneavoastră să răspundeți. Vreau doar să vă informez că avem puțin timp la dispoziție. Inițial era prevăzut că discutăm numai până la 15.40. Bănuiesc că nu o să ne încadrăm, dar vă rog întrebări succinte și începem cu doamna Reda. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei comisar pentru prezentarea de ansamblu. M-aș referi la propunerea de a reliefa subiecte pe care am vrea să le discutăm în viitor. După cum știți, probabil președintele Comisiei, domnul Juncker, ne-a spus acum câteva luni în Comisia TAFSUD și a repetat și de curând într-un interviu în Le Monde că ar fi de acord cu legislație pentru a proteja vertizorii de integritate și, într-adevăr, Parlamentul deja a cerut Comisiei în raportul TAFSUD să vină cu o astfel de propunere până în iunie. Suntem în iunie și aș vrea să știu care sunt intențiile Comisiei în această privință. Dacă s-a prezentat o propunere de directivă pentru protejarea uh, avertizorilor de integritate în mai în Parlament, poate ne spuneți dacă aveți și un program, când intenționați să prezentați ceva sau să abordați această temă. Cred că e un element foarte important și ca reacție la scandalul uh, documentelor Panama, nu doar pe part, deci să nu acționăm numai pe partea fiscală, ci să ne ocupăm și de artizorii de integritate. Doamna Hautala, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar. Cred că am înțeles bine ce ne-am spus. Sunt trei lucruri de zis. În primul rând, miercurea și joia trecută ați observat că Parlamentul a discutat și a adoptat o rezoluție la care s-a atașat și o propunere deja pregătită, gata, pentru o administrație europeană deschisă, transparentă și eficientă. Și cred că pot vorbi în numele Comisiei și probabil în numele majorității parlamentarilor europeni care au fost dezamăjiți de reacția foarte rece a vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Katainen. Cred că s-a ascuns în spatele faptului că Comisia deja a făcut multe pentru o bună guvernanță și a spus că Comisia nu e de acord că o singură soluție se, se potrivește la toate problemele. Cred că se pot uh, armoniza și codifica anumite aspecte ce nu țin de um, bazele bunei administrații. Deci, mă întrebam dacă ați fi gata să încurajați un astfel de proiect legislativ și ați fi gata să lucrați cu vicepreședinții Timmermans și Gheorgheva. În al doilea rând, v-ați referit la două propuneri în legătură cu contractele online și mă bucur să aud uh, că vreți să, să se lucreze în uh, paralel. Dar ce se întâmplă cu exercițiul refit pentru uh, bunurile fizice? Sper că nu se va întârzia munca pe acest dosar. Și în al treilea rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru implicarea deplină a direcției pe care o conduceți uh, în a ajuta țările din Uh, sistemul de asociere să-și implementeze reforme în materie judiciară și sper că discuția de mâine va fi foarte interesantă, având participanți la nivel înalt, printre care și dumneavoastră. Deci mulțumesc! Domnul Sergio Coferati. Vă mulțumesc. Doamnă comisar, ați menționat uh, revizuirea sau mai bine zis, refitul directivei privind insolvența. În discuția precedentă, noi făcusem o solicitare și anume ca lucrătorii independente din companiile interesate să poată să se bucure de niște condiții mai avantajoase, adică să aibă niște e, privilegii suplimentare. Nu s-a găsit aici o soluție, doar o trimitere într-un considerent care vorbea că problema va fi eventual, eventual rezolvată atunci când directiva va fi revizuită. Am ajuns în acest moment și vreau să vă întreb așadar dacă condițiile lucrători independenți, ca și tematică, vor fi abordate în uh, acest nou val de revizuire a directivei privind insolvența. Vă mulțumesc foarte mult! Eh, Mr. Eh, Voss. Domnul Voss. Vielen Dank. Ähm, ich möchte... Mulțumesc. Voiam să vă mulțumesc și eu eh, foarte tare pentru privirea de ansamblu foarte bună. Ar fi trei lucruri de spus în legătură cu vânzările de bunuri, contractele pentru vânzarea de bunuri. Să fim atenți să nu avem prea multe lucruri amestecate în aceeași problemă. Avem și propunerea pentru vânzările la distanță, apoi și pentru conținutul digital și acum și bunurile de consum, avem directiva bunurile consum. Iată, deci deja trei lucruri diferite și trebuie să vedem dacă nu cumva uh, se încurcă prea mult lucrurile, dacă nu se suprapun prea mult aceste prevederi contractuale în legăt aceste dispoziții privind uh, contractele. Deci, v-aș ruga uh, să fim atenți, pentru că nici măcar nu vorbim de relații B2B, ci doar B2C și aș spune că ar trebui să nu gândim prea complicat această legislație. În legătură cu acele companii care au numai un membru, eu aș spune așa din instinct că am impresia aici nu o să se contureze o majoritate pe acest subiect. Deci, ca să găsim o cale de ieșire, ar trebui să venim cu un, cu un concept foarte clar care să poată fi acceptat și care nu generează probleme pe viitor astfel încât să avem cumva și o majoritate și, foarte important, să avem cumva o formă de drept al întreprinderilor pe care să o putem oferi ca și legiuitor acestor companii și poate ar fi bine dacă SUP ar putea fi implicată ca să avem și o bază conceptuală care să țină seama sau să excludă problemele care există cel puțin actualmente. Și apoi să vedem cum putem să asigurăm un conținut cât mai, uh, cât mai bun. Apoi, despre întreprinderile care ar trebui să fie cât mai uh, pregătite pentru piața digitală. Am impresia aici că avem așa o colecție de uh, dorințe și cândva se vorbea de internetul obiectilor, obiectelor, se vorbea de faptul că totul va fi automatizat la un moment dat în viitor. Și mi se pare că iarăși, acum ne întoarcem la ideea că trebuie să introducem uh, și ideea consimțământului și dispoziții, de a avea mereu un consimțământ și ar trebui să ne gândim și cum legiferăm relațiile dintre sau raporturile dintre diverse dispozitive, mașinării Trebuie. De asemenea, să ne ocupăm și de ideea de proprietate asupra datelor. Nu pot să vă dau așa un, niște explicații foarte juridice, dar impresia mea e că dacă vorbim de proprietate și dreptul de a folosi datele uh, și vrem să legiferăm până în cel mai mic detaliu, s-ar putea să ne împotmolim. Uh, uh, sunt tot felul de modele de afaceri care apar tot timpul și datele sunt folosite în modalități noi și mi se pare că nu ar trebui să intrăm în cele mai mici detalii în sistemele închis, s-ar putea să aibă rost anumite reguli foarte detaliate, dar mi se pare că în sistemele deschise o să ne pierdem așa în tot felul de discuții despre proprietatea asupra datelor și mă întreb dacă nu e cazul să ne întrebăm dacă noi chiar trebuie să ne ocupăm de aceste aspecte înainte să avem o apreciere cât de cât a ceea ce uh, vom avea, de fapt, uh, pe masă. Mulțumesc. Uh, Mrs. Regna. Doamna Regna. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentare foarte concisă. Am multe întrebări, vreau să fiu însă și succintă. În ce privește insolvențele? Vă întreb dacă vă gândiți și la insolvențele private. Atâtea întrebări au fost puse și atâtea dileme, lumea își pierde casele, mai ales în Spania. Deci mă întreb dacă Comisia ia în calcul și această categorie de insolvență. Apoi, femeile în consiliile de administrație ați vorbit despre până la 21% procentaj de prezență feminină în Consiliul de Administrație. Asta este desideratul, dar uitați-vă, pe plan național anumite obligații au fost deja impuse. Și atunci știți bine că ne luptăm pe același front, dar mă întreb în aceste conduții ce înseamnă pentru comisie că acest subiect este o prioritate având în vedere ce s-a petrecut pe plan național. Apoi, Bruxelles 2 a. Vă întreb dacă vă gândiți și la standarde minime pentru audierile în care sunt implicați copiii, copiii în procedurile uh, civile în Europa. Știm bine că există foarte multe discrepanțe sau diferențe de la o țară la alta. E nevoie de clarificări, inclusiv la definiția reședinței uh, obișnuite. Apoi, companiile cu un singur uh, angajat. Ați menționat acest lucru, ați menționat și Comisia de Anchetă Panama, Panama Papers, și ne-ați spus că Comisia își dorește transparență și ați menționat și acele registre de uh, întreprinderi, business registre. Știți oare că în anumite țări aceste registre ale companiilor sunt obligatorii, sunt, uh, trebuie înregistrate companiile, în alte țări nu stau așa lucrurile. Standardele sunt foarte diferite, înregistrarea este foarte diferită de la o țară la alta și nu știu dacă trebuie să legăm situația firmelor cu un singur angajat de nevoia de transparență. Ca și domnul Vos, vă invit să, să vă gândiți și la alte soluții inovatoare în domeniul dreptului societăților, dreptului firmelor, pentru că există foarte multe lucruri care se pot face în directiva omonimă, doamna Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamne comisar pentru prezentarea generală. M-aș referi la trei lucruri. În primul rând, în legătură cu acordul comercial CETA, care are dispoziții în el referitoare la procedurile de arbitraj, uh, și în legătură cu protecția investitorilor care ar uh, trebui uh, să țină seama și de um, um, interesele investitorilor. Sunt diverse instanțe, inclusiv din Germania, care consideră că se încalcă prin aceste dispoziții și uh, tratatele europene și că CETA uh, Uh, are un caracter de tratat de drept privat, uh, de drept internațional și că atunci ar trebui să fie la un nivel subordonat curților constituționale. În al doilea rând, în legătură cu procedura de drept, Comisia Europeană intenționează să considere CETA ca un uh, acord al Uniunii în care, despre care parlamentele europene, parlamentele naționale să nu aibă nimic de spus. Vi se pare corect ca parlamentele naționale să nu aibă niciun cuvânt de spus și, în al treilea rând, directiva privind secretele comerciale, care a fost uh, finalizată acum câteva săptămâni și în care um, s-a dorit realizarea unui nivel de protecție adecvat pentru avertizorii de integritate. Mă întrebam dacă n-ați putea merge și mai departe, mai ales în legătură cu uh, avertizorii de integritate, pentru că știm că aceștia au făcut lucruri absolut indispensabile pentru transparență în materie fiscală și ar fi bine dacă ați putea avea o inițiativă astfel încât să-i protejați pentru că mi se pare că ei ne aduc informații esențiale pentru democrație în Europa. Last question, uh, Madame Bergeron. Ultima întrebare din partea doamnei Bergeron. Doamna începe fără microfon. Doamna comisar, îmi permit să vă interpelez în ceea ce privește uh, Uh, raportul referitor la adulții vulnerabili de care mă ocup eu, un subiect foarte important, zic eu, și care se potrivește pe deplin filozofiei europene, aș spune. Este vorba de protecția membrilor societății cei mai vulnerabili. Aceștia să poată să circule așa cum trebuie în țările europene am înțeles că acest preraport nu a suscitat foarte mult uh, interes la comisie. Eu sunt foarte interesat de subiect și vă rog frumos să îl luați în considerare. Reprezentanții comisiei ne-au spus că sunt reticenți, având în vedere numărul scăzut de cazuri uh, vizate în cadrul acestei protecții. Eu m-am dus la tribunalul din orașul Lille, m-am întâlnit cu judecătorii de tutelă de acolo și mi-au spus că ei cunoșteau o mie de cazuri de adulți vulnerabili transfrontalieri și la Valenciennes și la Maubeuge, care sunt tribunale mici, Uh, și acolo sunt uh, sute și sute de cazuri. Eu cred că este un subiect uh, pur uman, umanist și finanțele sunt importante, dar totuși aș dori ca Comisia să se apece și asupra acestui subiect cu bunăvoință. Thank you very much. Mulțumesc pentru toate întrebările și subiectele uh, abordate în cadrul acestei discuții. În primul rând, voi vorbi despre acei avertizori de integritate, whistleblowers, este important pentru noastră, pentru Iuri, dar și pentru noi. Discuțiile continuă în cadrul comisiei și e vorba și de împărțirea competențelor, pentru că e vorba de un subiect cu caracter orizontal, care acoperă practic foarte multe sectoare sau aproape toate sectoarele. Discut intens în acest moment cu colegul Avramopoulos. El m-a invitat să particip uh, la agenda împotriva corupției, anticorupție. E un subiect care va fi acoperit, însă eu să zicem că mă ocup de partea legală, juridică. Trebuie să vedem cum ne vom împărți astfel sarcinile. În acest sens, vreau să vedem prin raportul consolidat împreună cu dumneavoastră cum vom aborda acest subiect în cadrul dezbaterii și dialogului comune. Nu știu dacă probabil în uh, septembrie se poate, la mijlocul septembrie, eu nu mă ocup cu planificare, bineînțeles, dar vom vedea echipele noastre cum se vor pune de acord în acest sens. Privitor <clears throat> la administrația de stat deschisă și eficientă. Nu știu cât de departe pot să merg eu, pentru că e vorba de o competență partajată între statele membre și Uniunea Europeană. Și eu aș spune că ar trebui să ne punem de acord asupra unui set de principii care să fie adoptate peste tot în Europa mi-ar place să se întâmple acest lucru, mai ales că și eu am uh, urcat încet, încet pe scara ierarhică administrativă în țara mea, cunosc și cred că pot să spun că am experiență deosebită în domeniu, însă vom vedea iarăși ca și competențe ce se poate face ehm, legislativ vorbind sau dacă trebuie luate alt tip de măsuri. Foarte multe fonduri ajung la statele membre prin ESF pentru o bună administrare și cred că aceasta ar fi soluția care ne-ar permite să înțelegem care ar putea să fie acele principii urmate, de urmat de către statele membre eh, atunci când cheltuiesc banii europeni. Asta este calea cea mai simplu, cea mai scurtă decât să o luăm pe calea legislativă care este mult mai cronofagă. Deci, trebuie să vedem finanțarea proiectelor și poate și mm, să ne gândim și la alte programe, dar să vedem dacă, într-adevăr, o inițiativă legislativă este necesară aici ce privește contractele digitale. Da, într-adevăr, și noi și Consiliul dorim să menținem aceste propuneri într-un pachet. Însă, înțelegem că există poziții diferite aici, iar propunerea privind conținutul digital poate este mai bine uh, privită, pentru că nu există niciun fel de act legislativ încă în acest domeniu. Uh, țările de jos și Legatul Unit au legislație specifică uh, deja în domeniul, dar suntem pe cale de a clădi piața digitală și ne gândim la conținutul digital care este, devine un fel de bun care este vânda, vând, vândut și cumpărat transfrontalier în aceste condiții. Este logic, este firesc ca Comisia și multe state membre să sprijine calea unei directive care să se concentreze pe drept contractual și pe tot ce înseamnă căi de atac atunci când persoanele sunt lezate, nu obțin conținutul dorit și așa mai departe. Pentru bunurile tangibile avem deja legislație care vizează anumite tipuri de vânzări, inclusiv, inclusiv vânzări la distanță. Și dacă ne gândim la volumul total de e, eh, bunuri, bunurile tangibile reprezintă 90% dintre acestea. Bineînțeles că la vânzările online dorim o armonizare și pentru bunurile tangibile. Așadar, unii dintre dumneavoastră ați menționat că ar fi niște temeri legate de reguli specifice pentru vânzarea online. Deci specific pentru vânzarea online și asta mă duce la acel fitness check, verificarea de sănătate, întrebarea pe care a adresat-o doamna Hautala. În momentul în care am pregătit Contractele digitale, mă refer la directiva respectivă în, pentru bunurile tangibile, aveam două posibilități. Fie să armonizăm și inclusiv posibilitatea impunerii de sancțiuni. Colegii mei mai experimentați mi-au atras atenția că au existat tentative în trecut pentru astfel de armoniza armonizare. Însă, suntem în cadrul strategie pentru piața digitală. Și atunci am zis să avem reguli specifice pentru online și apoi să vedem ce verificări pot fi făcute pentru a vedea în ce uh, măsură putem să armonizăm în continuare regulile respective. Vom avea datele de la acest fitness check în iulie la dispoziție ele vizează, bineînțeles, și protecția consumatorilor, iar, de fapt, procedăm la o verificare sau testare a șase directive în domeniul B2C. Business to Consumer, deci în domeniul uh, acelor directive um, referitoare la drepturile consumatorilor și așa mai departe de care și cea adoptată anul trecut, ne gândim să modernizăm lucrurile, să scăpăm de lucruri și prevederi învechite, să intrăm cu adevărat în era internetului și să o armonizăm cât mai po- mult posibil lucrurile, inclusiv posibilitatea de a impune o sancțiune, o amendă. M-am întâlnit la Strasburg cu raportorul pentru Uh, bunurile tangibile vândute online săptămâna trecută și am discutat despre uh, ce se petrece cu această testare la care noi procedăm la comisie. E puțin riscant ce am făcut eu, pentru că, bineînțeles, că nu vreau să mă antepronunț și nu vreau nici să subminez procesul, dar am jucat cu cărțile pe masă, spunându-i că ne dorim o armonizare la tranzacțiile online aici și cu asta închei. Nu trebuie să uităm că ne găsim într-un domeniu în care suntem obligați, contractual vorbind, să protejăm partea mai slabă, mai vulnerabilă din contract. Iar cumpărătorii online sunt mai vulnerabili, mai fragili decât cei care se duc la magazin și pun mâna pe lucrul respectiv și așa mai departe. Deci, și din această perspectivă a riscului pentru cei care achiziționează online, dorim să fim atenți la această vulnerabilitate. Îmi dau seama din ce în ce mai mult că asistăm la următorul fenomen. De fapt, tranzacțiile online și offline sunt amestecate. Mai bine zis, operatorii care funcționează online îi regăsim și offline, de pildă magazine și așa mai departe. Deci vă voi da un raport în legătură cu această stare de sănătate, fitness checks, în iulie, pentru că astfel, în acest proces, vom uh, avea deci un prim raport în iulie și apoi până la sfârșitul anului vom avea și alte rezultate în cadrul acestui uh, demers și bineînțeles că suntem uh, pe cale de a evalua impactul cu aceste șase directive. Nu toate țin de consumatori, dar încercăm să ne descurcăm cu acest proces. Uh, dimensiunea externă, mă bucur că mi-ați mulțumit că mă concentrez pe asta, într-adevăr, încerc să mă concentrez mai mult pe Ucraina și pe Balcanii Occidentali, pentru că e vorba aici de ceva absolut vital în Europa, și anume să funcționeze în aceste țări de vecinătate sistemul judiciar. Bineînțeles că țările din, din Balcanii de Vest sunt țări de aderare și e foarte important acest sistem judiciar pentru a continua parteneriatul nostru. Cât privește Ucraina, voi vorbi mai mult mâine despre asta. Mă interesează foarte mult soarta acestei țări. Am fost recent acolo, mă voi întoarce din nou în curând. E vorba de lupta împotriva corupției în această țară, precum și de reformarea încununată de succes a, a uh, biroului procurorului și a sistemului judiciar în orice caz, eu vreau să aplaud aceste eforturi într-o țară unde condițiile actualmente sunt extrem de dificile și totuși ei fac reforme. Comisia este pe cale de a finaliza un proiect pe termen lung care viza facilitarea vizelor pentru această țară și mi-ar prinde bine niște idei de la dumneavoastră în legătură cu modul în care putem cumva continua și finanța acest proiect, să trimitem persoane acolo la fața locului pentru a putea să facem ca lucrurile să se miște și vom vorbi mai multe despre Ucraina mâine. În ceea ce privește insolventa, au fost mai multe întrebări. Acum ne referim mai ales la ne axăm pe insolvența companiilor. După cum știți, în 2014 am dat publicității recomandări care încurajează statele membre să schimbe această cultură a insolvenței, să acorde o a doua șansă antreprenorilor de bună uh, credință, să nu-i stigmatizeze, să nu îi uh, să se ajute să iasă din situațiile financiare diferite, dificile printr-o restructurare timpurie. Um, în prezent, când o companie ajunge la strâmtoare, trebuie să se ia anumite măsuri pe baza legislației și pe baza abordării uh, care se practică în statul membru respectiv. Aș dori să vă mai spun că datele sunt îngrozitoare. 600 de companii dau uh, faliment pe zi. în Europa ne pricepem foarte mult uh, să stigmatizăm eșecul. Putem paria pe faptul că aceste persoane care ajung la faliment, la nanghe, uh, nu se vor mai ridica de la pământ. Și, de fapt, acesta este și scopul nostru, să-i ajutăm pe cei care se află la strâmtoare să continue, să-și continue afacerea. Mm, prelucrăm această insolvență a companiilor Uh, sub egida uh, strategiei privind uh, Uniunea Capitalurilor. Este una dintre inițiativele Comisiei actuale și acum ne ocupăm de, de, de insolvența companiilor, dar evaluăm și posibilitatea de a ne ocupa și de insolvența privată, doamna Regner și domnul Cuferti s-au pus această întrebare amândoi. Deci încercăm să vedem dacă uh, nu uh, putem să uh, facem propuneri legislative și în ceea ce privește insolvența personală sau privată. Nu știu dacă e abordarea cea mai bună. Eu cred că ar fi mai bine să investim uh, într-o înțelegere mai bună a riscurilor financiare pe care le asumă oamenii atunci când iau credite, mai ales de la instituții nebancare. Și, în prezent, Um, organizăm uh, campanii de informare în statele membre, dar în orice caz vom uh, încerca să studiem mai mult uh, această problemă a insolvenței personale sau a falimentului personal. Știu că eu am contactat toate statele membre și vă pot spune că e o problemă care se regăsește peste tot. Nu există nici măcar un stat membru care să nu fie afectat de această problemă. În toate statele membre, oamenii intră în această capcană a creditelor neavantajoase, asumă riscuri anormale și o problemă pe care Uniunea Europeană ar trebui să o corecteze. Conform estimărilor pentru insolvență, deci insolvența pentru companii, vom face o propunere legislativă destul de repede și aceasta la sfârșitul anului. Doream să uh, spun uh, acest lucru foarte clar. Domnul Fos nu m-a bucurat prin intervenția sa. Nu împărtășesc uh, viziunea dumneavoastră avem uh, tot timpul această dezbatere în ceea, ce, în ceea ce privește digitalizarea, legislația companiilor, tendințe, uh, protecția în această era digitalizării. Este un pachet uh, mare, dar tot ce vă pot spune deocamdată este că suntem siguri și practic și vrem să continuăm în această direcție Uh, dorim să ajutăm companiile, firmele noastre să fie mai bine pregătite pentru această eră digitală și să vedem dacă nu putem uh, introduce instrumente mai concrete pentru ca companiile să folosească uh, metodele digitale și pentru libertatea de circulație. Mă gândesc, de exemplu, la tranzacțiile transfrontaliere în Europa și aș dori să vă Uh, rog să ne ajutați mai mult, să cooperați mai bine cu noi. Vom face o propunere concretă în legătură cu digitalizarea pentru uh, dreptul companiilor, uh, a societăților comerciale în octombrie acest, în acest an. Și în legătură cu întrebarea doamnei Regner cu privire la supuri, avem nevoie de un context mai vast. Iată care este răspunsul meu respectiv că nu vom uh, retrage uh, așa numitul SUP. Voi încerca să uh, combat toate stereotipurile și ideile prejudecate și prejudecățile și eu sunt mai degrabă pentru pentru garanții, să ne uh, asigurăm că uh, această propunere nu este folosită de către șarlatan pentru a crea firme fantomă sau firme paravan, dar nu vom retrage încă această propunere. Așa cum am spus, am spus că doresc uh, să văd în uh, dreptul uh, societăților comerciale, comerciale și în digitalizare o oportunitate, deci sperăm să intensificăm activitatea economică în a doua jumătate a acestui an. În ceea ce privește protecția datelor și proprietatea intelectuală, au fost puse mai multe uh, întrebări. E de competența dreptului civil. Știți mai bine decât mine că în acest uh, domeniu, de fiecare dată când încercăm să abordăm un subiect, statele membre reacționează uh, cu vigilență. Dorim să ne asigurăm că nu creăm suspiciuni sau îndoieli în legătură cu crearea unui cod civil european. Nu cred că e momentul potrivit pentru un astfel de cod civil. Femeile în posturi de conducere anual uh, ni se raportează rezultate mai bune, dar aceste rezultate, diferența este doar de o persoană. Știți că obiectivul nostru este să avem 40% uh, în posturile de conducere a companiilor listate la bursă Propunerea e blocată la Consiliu pentru că statele membre care deja au adoptat această lege, precum Germania și Suedia și alte state membre, nu doresc să ne ajute prea mult să adoptăm legislația europeană. Argumentul meu este întotdeauna același. Vă rog având în vedere că aveți experiență și aveți rezultate bune în acest domeniu, ajutați-ne să-i ajutăm și pe ceilalți pentru a obține aceleași rezultate foarte bune. Propunerea, spuneam că e blocată uh, de către un stat uh, membru mare și două mai mici și sper să depășim această minoritate de blocaj. Uh, nu dau nume, am dat două din trei nume, dar nu așteptăm doar progrese uh, pe marginea acestei propuneri legislative. Am contacte strânse chiar cu companiile respective, cu firmele și trebuie să mărturisesc că uh, firmele, mai ales cele care au uh, proprietari americani, îmi, trans, îmi, îmi raportează rezultate pozitive Uh, ei invită uh, femeile să aibă loc nu doar în consiliile de supraveghere, ci și în posturile de conducere. Uh, întotdeauna când se numără profitul sau cifra de afaceri, se calculează cifra de afaceri, o companie este foarte performantă, performantă dar cred că ar fi în interesul tuturor companiilor să aibă și femei, și bărbați, și tineri, și tinere, și mai în vârstă în posturile de conducere. Da, cred că îmi depășesc uh, timpul, deci uh, pentru a mă apropia de încheiere, vă promit să vă transmit uh, în scris răspunsurile la întrebările pe care mi le-ați adresat, în ceea ce privește, de exemplu, adulții vulnerabili, pentru că nu renunțăm. Vă pot spune acest lucru foarte pe scurt, deci nu, nu renunțăm. Avem un proces de consultare cu statele membre care încă nu au uh, semnat uh, Convenția de la Haga cu privire la protecția adulților vulnerabili și uh, tocmai acum se traduce testul Convenției în toate limbile oficiale. Deci, după părerea noastră, deocamdată avem de-a face cu o problemă de comunicare, dar în orice caz Comisia e hotărâtă să continue Uh, pe acest făgaș, dar vă voi uh, transmite răspunsul uh, înscris. înscris. Nu o să răspuns întrebării domnului Vos, i-am spus deja acest lucru pentru că ar fi nevoie de încă o oră pentru un astfel de răspuns. În ceea ce privește dreptul societăților comerciale, în ceea ce privește Bruxelles, Doia, da, într-adevăr ne dorim să îmbunătățim situația copiilor, să luăm toate măsurile necesare pentru recunoașterea reciprocă a hotărârilor de justiție, pentru a urgenta procedurile, pentru o implicare a instituțiilor specializate din statele membre, pentru a avea reguli mai clare în ceea ce privește desemnarea uh, instanței juridice responsabile. Noi dorim să ne uh, axăm mai mult pe, părim, pe, pe familiile uh, care iau în grijă copiii și pe instituțiile specializate de primire. Uh, am dorit să soluționăm și problema audierii minorilor, pentru că câteodată există obstacole, piedici uh, inutile care prelungesc procedurile doar datorită faptului că un copil nu a fost audiat și cum un tribunalul respectiv nu poate lua o decizie în îl privește. Deci iată care sunt obstacolele care nu fac decât să prelungească situația familială absolut uh, tragică a unor familii și care nu sunt în interesul copilului respectiv. Și de aceea dorim să ne axăm pe aceste uh, chestiuni în regulamentul Bruxelles 2A la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie, din câte am înțeles, uh, comisarii vor discuta această problemă și uh, statele membre salută această inițiativă. Doream doar să vă spun că în acest amendament al, regulației, al regulamentului ne axăm doar pe uh, condițiile parentale și nu pe chestiuni matrimoniale, deocamdată însă. În ce privește CETA, nu e prioritatea mea sau nu face parte din lista mea de priorități. Eu îmi cer scuze, spune doamna comisar, dar vă pot transmite un răspuns în, în scris. Am câteva informații și pe această temă, dar nu mi-aș dori să fiu uh, prea vagă sau să uh, induc în eroare. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, președintele. Doamna Hautala dorește să facă o intervenție succintă. Mulțumesc. Doamna comisar, dacă vă uitați la propunerea Parlamentului European pentru un regulament pentru o administrație eficientă, deschisă și transparentă, veți vedea că nu avem o problemă legată de competențe sau de temei juridic. Temeiul juridic este articolul 298 din Tratatul de la Lisabona, care vizează tocmai punerea în aplicare sau uh, obținerea unei administrații europene eficiente, deschise și transparente. Vreau să vă spun că regulamentul se referă doar la instituțiile europene. Dar, după cum știți, există, dacă ne gândim la cele 48 de agenții, uh, sunt foarte multe instituții europene deci care au nevoie de reguli uh, unificate, armonizate. Doamna comisar, e prioritatea domnului Timmermans, vicepreședintele Comisiei. O să-i uh, transmit întrebarea dumneavoastră și eu o să repet ce am spus, respectiv că îmi voi da și eu concursul. Cu aceasta am încheiat sesiunea de întrebări și răspunsuri cu doamna comisar. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei comisar pentru Iurova pentru prezență și o așteptăm cu nerăbdare și mâine la audiere. So, ich darf Sie alle... Aș dori să vă urez din nou bun venit tuturor și ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de ă, prezentarea analizei detaliate cu tema Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă jefuite pe perioada conflictelor armate și a războaielor și alternative la litigiile în instanță. eingehende Analyse Am prezentat uh, această prezentare a analizei va fi făcută de uh, domnul profesor Marc-André Renault de la Universitatea de la Geneva, pe care îl invităm acum să ne prezinte analiza sa. Mulțumim. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. E o prezență, e o plăcere uh, să fiu aici și aș dori să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei dumneavoastră pentru interesul manifestat față de uh, acest subiect arzător, aș spune. Uh, mulțumesc pentru că mi-ați încredințat, încredințat întocmirea acestui raport și vă mulțumesc și pentru ocazia pe care mi-o acordați de a-l fi, fi prezentat pe scurt și de a-l discuta Uh, am auzit că sunteți implicați uh, uh, din mai multe puncte de vedere în acest domeniu și s-ar putea ca raportul nostru să vă dea de gândit. Punctul de plecare al acestui raport îl reprezintă jefuirea. Jefuirea operelor de artă în timpul conflictelor armate. E un subiect care, din păcate, uh, are un trecut încărcat. Cu toții ne gândim, bineînțeles, la tot ce s-a întâmplat în timpul celui de-al război mondial. Ne gândim la jefuirea uh, care a avut loc pe atunci, la scară largă. Și e foarte important uh, să subliniem, și de fapt acesta este și unul dintre obiectivele raportului, să spunem că totuși avem de-a face cu un subiect mai vast decât uh, al doilea subiect mondial. Sigur că este un subiect uh, spinos, este foarte delicat, uh, dar cred că ar trebui să spunem că e vorba de <clears throat> evenimente, din păcate, și mai recente. Jefuirea au avut loc și în conflicte mai recente, că e vorba de conflictul din Irak, din Siria sau din Yemen. Deci, aș dori să subliniez acest lucru. Raportul meu, bineînțeles că uh, se referă la opere de artă jefuite pe perioada conflictelor armate, al doilea război, război mondial, dar și conflictele de azi. Aș dori să fac câteva explicații preliminare Bineînțeles că atunci când vorbim de chestiuni juridice, precum acest uh, subiect, dacă aș citi sau veți citi raportul, veți constata că, bineînțeles, că trebuie să faci câteva simplificări. De fiecare dată trebuie să procedezi astfel. Încerci să pui lucrurile în context și, uh, bineînțeles, că în dezbatere sau cu ocazia întrebărilor vă pot aduce și precizări suplimentare. În al doilea rând, aș uh, spune că nu voi aborda toate exemplele pe care le-am tratat în raport, nu le pot trece în revistă pentru că ne-ar uh, trece, ne-ar uh, lua prea mult timp, dar dacă vă uitați sau consultați baza de date Artemis de care eu mă ocup la Universitatea de la Geneva, puteți afla detalii. Artemis, de fapt, este o bază de, dată, de date care culege date în ceea ce privește uh, jefuirile și uh, retrocedarea acestor opere de artă care au fost uh, uh, furate în timpul conflictelor armate. După aceste informații preliminare, să trecem acum la prezentarea raportului. După cum vedeți, pe primul slide, eu am încercat să analizez temeiul juridic pentru cererile de restituire a operelor de artă și de patrimoniu cultural. Temeiul juridic este divers, nu o să intru în detalii acum, dar din perspectiva dreptului internațional trebuie să subliniem acest lucru. Avem instrumentele necesare. Există convenții internaționale în domeniul convenții UNESCO, uh, la Consiliul Europei s-au adoptat anumite convenții, nu cred că e necesar să se legifereze în plus. Cu toate acestea, cred că e foarte important să uh, studiem sau să monitorizăm uh, punerea în aplicare acestor texte legislative, nu numai la nivel european, ci și la nivel național. Și aici uh, vă pot da câteva exemple, sau am uh, dat câteva exemple în raport, uh, referitoare la anumite legislații naționale. Poate că ar fi interesant să uh, vă uitați la aceste exemple. Aș menționa două exemple, o lege din țările de jos și o alta din țara mea de origine, din, din Elveția. De ce aceste exemple sunt importante sau interesante? Pentru că ele arată că convențiile pe care le avem, la care aderă majoritatea statelor europene, uh, pun probleme de punere în aplicare. Când aceste convenții sunt aplicate, atunci ele sunt eficiente. Exemplul olandez arată că a existat o lege cu privire la punerea în aplicare a primului protocol al Convenției de la Haga din 1954, care figurează protecția patrimoniului cultural în vremuri de război. Acest protocol se referă la traficul sau comerțul ilicit care uh, are loc după ocuparea unei țări. Ne putem gândi, de exemplu, la ce se întâmplă în prezent în Siria sau în Irak. Niciunul din statele care au ratificat această convenție nu a pus în aplicare protocolul de la Haga. Olanda sau țările de jos a adoptat acest protocol în 2007 sau o lege care pune în aplicare protocolul respectiv. Și mi s-a părut foarte interesant să constat că uh, protocolul care datează din 1954 uh, a fost adoptat sau pus în aplicare atât de târziu. Un stat a spus că uh, regulile incluse în acest protocol uh, se pun în aplicare în mod direct în legislația statului respectiv. E primul exemplu la care doream să mă refer. Al doilea exemplu al Elveției. Elveția a adoptat recent o lege care propune conceptul de uh, oaze sigure, să zicem, paradisuri sigure. Uh, specialiștii în dreptul internațional cunosc acest uh, concept uh, pentru că el a fost discutat la nivelul Asociației Dreptului Internațional. Aceste paradisuri sigure au fost adoptate în Elveția și sunt promovate și în Franța și în alte, în alte țări. În ce constau aceste paradisuri? E vorba de locuri în care uh, operele de artă pot fi ocrotite în vremuri de război ceea ce înseamnă că uh, e vorba de legi, de, de țări care se află uh, sub egida uh, UNESCO. Deci în aceste țări în care operele de altă artă sunt în pericol, pot fi protejate și pot fi plasate sub control fiduciar. Iată, un lucru interesant de știut și la care poate vă și gândiți în vederea unei soluții de genul acesta la nivel european. În ceea ce privește soft law sau recomandările, orientările, lucruri care nu sunt în legislație, ei bine, nu vorbesc uh, prea mult de regulile europene, deja înscrise în legislație, pentru că le cunoașteți mai bine decât mine. Dar e interesant de văzut că elementele neconstrângătoare apar în acest domeniu. Despre ce vorbim? În 1998 uh, a avut loc la Washington o întâlnire a șefilor de state, când s-au uh, agreat uh, principii privind obiectele de artă confiscate de naziști. Ideea era să se permită și să se înlesnească restituirea obiectelor de artă uh, prădate în timpul celui de-al doilea război mondial. Aceste principii au fost urmate și de alte uh, întâlniri, inclusiv la Terezin, Praga, în 2009, când s-a adoptat și o declarație. Și plecând de la acestea, destul de multe state uh, au adoptat soluții specifice ca să permită restituirea obiectelor de artă prădate în, celui, în timpul celui de-al doilea război mondial. Iată un alt lucru interesant și important care s-a întâmplat și care a venit uh, în mod neconstrângător, neobligatoriu. Știu că nu am foarte mult timp, așa că o să discut pe scurt despre problemele de natură juridică cu care se confruntă cei care au uh, o problemă pentru că li s-a furat ceva, un obiect de artă, fie că e vorba de indivizi, fie de state. De exemplu, când se fură din șantierele arheologice. Deci, care sunt problemele? În primul rând, conceptul de artă predată, furată, uh, nu e vorba doar de uh, acest act de a lua fără a avea dreptul, ci și așa numitele uh, vânzări silite, forced sales, care nu sunt exact același lucru cu arta furată, dar duc la consecințe uh, foarte asemănătoare. Deci o persoană care s-a confruntat cu o vânzare forțată va fi uh, va avea multe probleme dacă încearcă să recupereze uh, obiectul. Apoi, um, termenele de prescripție. Bineînțeles, timpul trece, vorbim de lucruri care s-au întâmplat în bună parte acum foarte multă vreme, nu toate, dar ne referim la ce s-a întâmplat foarte des în timpul celui de-al doilea război mondial. Uh, și cum obiectele circulă uh, și timpul trece, uh, pot interveni termenele de prescripție, lucru cu care, iată, se confruntă victimele acestor uh, furturi. Și în mod interesant, acum Statele Unite, în, Statele Unite se vorbește despre un statut federal pe care l-am și anexat la raportul meu, în anexa 4, un proiect de lege în Senatul uh, Statelor Unite din 7 aprilie anul acesta, care propune adoptarea unei reguli unitare pentru toate Statele Unite în legătură cu termenele de prescripție pentru uh, cererile de restituire de artă furată. Și regula respectivă propusă ar da un termen de prescripție de șase ani de la momentul descoperirii posesorului uh, obiectului și al locului uh, unde se găsește obiectul respectiv care a fost furat. Deci, un termen pentru victimă de șase ani. Deci vedem, iată, că unele state devin acum active și încearcă să extindă termenul de prescripție și să permită victimelor sau descendenților lor să obțină restituirea obiectelor. Conflictul de legi și de jurisdicție, elemente importante, problematice. Bineînțeles, arta circulă foarte ușor dintr-o țară în altă, inclusiv cea furată și uh, să stabilești care e instanța competentă e o problemă, la fel și dreptul aplicabil. Issues of property. Mai vorbim și despre probleme de proprietate. Uh, specialiștii își amintesc uh, de legea Rex Rei Site, deci dreptul locului în care se află obiectul. Uh, acesta este dreptul care se aplică. Această regulă poate duce la rezultate negative sau la consecințe negative în ceea ce privește restituirea operei, pentru că locul în care a avut loc uh, tranzacția sau a locul în care se afla obiectul când a avut loc tranzacția poate să nu fie în favoarea uh, celui care solicită restituirea, respectiv că s-ar putea să fie uh, um, aplicată principiul bune credinței vânzătorului. E un uh, principiu care se aplică în unele state membre. Deci, iată că trecem de la lex rex reisite înspre uh, lex originis, deci la locul de origine, locul în care obiectul, uh, din care obiectul provine. Uh, E vorba de bunuri arheologice. Personal, eu cred că ar trebui ca uh, legislația de origine ar trebui să se aplice. Ultimul obstacol, printre multe altele, și în raport uh, le abordez uh, mai în amănunțime, dar ultimul obstacol îl reprezintă problema bunei uh, voințe. Adesea, o persoană cumpără opera respectivă de bună credință și apoi trebuie să vedem al cărui interes ne dorim să uh, protejăm, deci al cumpărătorului de bună credință. Pentru multe state, de exemplu pentru Elveția, Germania și alte uh, state, se aplică. Sau ne dorim să dăm uh, o șansă persoanei sau mm, descendenții lor care au fost privați de bunul respectiv. Deci, e o chestiune foarte importantă, e greu de soluționat și nu avem uh, timp acum să o abordăm uh, în detaliu pentru că, dar e, cred că, un subiect foarte important care ar trebui să facă obiectul uh, unei discuții mai ample. În orice caz, e o problemă cu care cred că v-ați mai confruntat. În orice caz, la care se referă anumite legislații europene, pentru că există o directivă din 2014 la nivel european referitoare la restituirea obiectelor uh, transferate în mod ilicit și principiul due diligence uh, la articolul 4 este definit în această directivă. Trecem acum la o altă problemă, problema provenienței sau originii. Este un subiect foarte important în acest domeniu. Când se ofură sau dispare o operă de artă și reapare mulți ani mai târziu, iată despre ce vorbim. Unele state, muzee, organizații specializate, uh, comercianții de artă, trebuie cu toții să uh, abordeze această problemă a originii operei de artă și cum ea a ajuns uh, de la un proprietar la altul, cum a călătorit, deci uh, problema originii sau a provenienței este extrem de importantă. Există mai multe programe în uh, state membre în acest domeniu care încearcă să-i ajute pe cei care încearcă să identifice originea operei de artă pentru a evita ca bunurile furate, de exemplu, să, fie, uh, să figureze în muzee sau în uh, galerii. Franța, țările de jos, Germania, Regatul Unit, Austria, toate aceste state, aceste state membre au uh, programe cu privire la origine. Bineînțeles că dificultatea constă în faptul că cercetarea este limitată la fel ca și finanțarea. În ceea ce privește soluționarea conflictelor, cum se soluționează conflictele în acest, sau litigiile în acest domeniu? Bineînțeles, în calitate de avocat sau de jurist, voi uh, cita tribunalele, instanțele judecătorești în raportul meu. Am dat exemplul uh, Giuseppe versus Muzeul Louvre din Franța, descendenții unei familii care a făcut obiectul jefuirii operelor de artă în anii 40, au recuperat uh, aceste bunuri. Dar a durat foarte mult și a costat enorm de mult. A fost uh, un caz uh, foarte controversat. Uh, există multe sugestii, de exemplu soluțiile alternative de soluționare a conflictelor. conflictelor. De exemplu, să nu recurgem neapărat la uh, tribunale. Și am uh, enumerat în raport aceste metode, consilierea, medierea, negocierea și arbitrarea. Arbitrarea nu intervine în mod interesant în acest domeniu foarte des, probabil pentru că atunci când se pune problema, uh, nu există un contract uh, anterior, deci nu putem vorbi despre arbitraj și e foarte greu pentru părți să ajungă la, una, uh, la un acord în lipsa unui contract. Dar medierea și consilierea și negocierea, aceste proceduri intervin foarte des, foarte frecvent. frecvent. Și vă rog să consultați uh, baza de date Artemis. Unele organizații internaționale și-au exprimat interesul uh, în acest domeniu, în domeniul medierii. Organizația WIPEL, Organizația Mondială a Proprietății uh, Intelectuale, a propus un regulament sau reglementări specifice cu privire la mediere și aceasta în cooperare cu Consiliul Internațional al Muzeelor e o, um, e o tentativă relativ recentă. De ce aceste mecanisme sunt interesante? Sigur că nu o să intru acum în amănunte, dar de ce poate fi util și interesant să nu ajungi la tribunal? În acest domeniu mai ales constatăm că putem găsi soluții originale uh, prin intermediul uh, mediatorilor, a, uh, a negociatorilor, la ce mă refer? De exemplu, la soluții echitabile. Principiile de la Washington le uh, promovează și declarația de la Tillerson. Deci trebuie să găsim soluții echitabile nedrepte, uh, care uh, soluții drepte și echitabile. Ce înseamnă? Înseamnă deschidere, inventivitate în situații uh, Uh, în care, dificile în care se află câteodată victimele. Aceste soluții echitabile și uh, juste dau câteva exemple în raportul nostru. Aceste soluții au fost adoptate de către negociatori și de către mediatori. Bineînțeles, uh, despăgubirile și compensările, dar mai există și alte soluții, de exemplu coproprietatea. La pagina 40 eh, dau exemplul soluționării unor situații dificile prin coproprietate. E un domeniu eh, de care eu mă ocup eh, personal. Acum, recomandările. Um, I think... Aș menționa trei dintre recomandări să căutăm o uniformitate a soluțiilor printr-o regulă internațională uniformă privind conflictul de legi. Acesta ar fi un prim pas, ca toate statele, ca toate membrele Uniunii Europene să adopte o regulă comună privind conflictul de legi în acest domeniu. Cred că acest lucru ar duce la o mai mare uniformitate în materie de soluții. Și v-am spus că probabil lex originis este foarte importantă. În al doilea rând, a doua recomandare pe care aș face-o ar fi să fie căutate standarde uniforme în Uniune. Bineînțeles, aici e vorba mai mult de aspecte de drept uh, material, de uh, diligențe corespunzătoare de găsirea acestor elemente și propun în raport ca un anumit număr de măsuri să fie luate pentru a încuraja statele să ratifice convențiile existente, să adopte măsuri preventive, cum ar fi acele oaze eh, de siguranță de care vorbeam și, de asemenea, să mă asigur că statele membre uh, aplică direct convențiile la care aderă, așa cum au făcut țările de jos. Cât privește uh, pretențiile în instanță, cererile introduse în instanță la tribunale sau la alte organizații, aș recomanda adoptarea unor standarde unitare de due diligence în sensul articolului 10 din directiva Uniunii Europene din 2014 și, în plus, poate și o regulă specifică în legătură cu termenele de prescripție în stilul celei propuse de Statele Unite, despre care vă vorbeam. Și, în final, dacă ne îndepărtăm de standarde specifice, de stand, de standarde specifice, poate că ar merita să ne gândim dacă nu cumva ar trebui să ne gândim și la crearea unei platforme specifice, a unui organism dedicat care să se ocupe de toate aceste probleme complicate de ar, obiecte de artă care au fost furate sau au dispărut acum mulți ani. O astfel de platformă sau un organ consultativ ar putea în cadrul Uniunii să ofere consiliere statelor în legătură cu implementarea convențiilor internaționale sau ar putea să sfătuiască agențiile sau instanțele atunci când soluționează litigii și cred că ar putea chiar să contribuie la rezolvarea unor conflicte adoptând soluții uh, sub formă de mediere sau conciliere pentru a sintetiza, deci cred că sunt multe lucruri posibile. Mi se pare că e un moment foarte important pentru comisie aceasta și pentru Parlament, uh, un moment foarte prielnic unei intervenții și aș recomanda călduros să se facă ceva și vă stau, bineînțeles, la dispoziție pentru a vă răspunde Um, pe baza raportului meu despre el uh, și pentru a completa această intervenție scurtă, dar foarte lungă. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea foarte bună a situației. Îmi cer scuze încă o dată pentru faptul că a trebuit să așteptați așa de mult, dat fiind că și punctul precedent a durat mai mult decât se prevăzuse, dar oricum vă mulțumim și acum ajungem la intervențiile membrilor noștri. Mai întâi, domnul Cavada. Merci, président, merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru acest raport uh, și pentru toată munca foarte lămuritoare. Secretariatul comisiei noastre ne-a anunțat acum câteva minute că în 2003, domnul Vini de Clerc a mai menționat același subiect în uh, Parlament. Cred că la dânsul vă referați atunci când menționați directiva pe care am votat-o. Domnia sa nu mai este aici, dar uh, în continuare subiectul e la fel de important. Ați văzut uh, ce s-a întâmplat, pentru că domnul uh, Clooney a făcut un film remarcabil, The Monuments Men. Um, pe această temă și v-aș întreba ce, ce ați spune ca și specialist dacă uh, s-ar propune ca UNESCO să fie forul cel mai adecvat pentru a crea o instanță arbitrală și dacă aceasta ar trebui să aibă competențe de judecată. Și de ce mă refer la UNESCO și de ce vorbesc de competențe de judecată? Pentru că dacă e vorba să creezi o instanță pentru a judeca uh, crimele împotriva unii umanității, ONU a creat așa ceva cu acordul statelor. Când e vorba de bunuri culturale sau chiar de distrugere de bunuri culturale, probabil că UNESCO e forul cel mai corect. Dar mă întreb dacă juridic vorbind am putea să ne gândim la o astfel de idee, dacă am putea să o recomandăm vi s-ar părea că acest for ar putea să funcționeze așa și să arbitreze sau chiar să dea hotărâri judiciare în mod eficace? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cavada, domnul Costa. Da, mulțumesc pentru prezentare, pentru prezentarea problemelor în legătură cu arta furată și pentru faptul că ați menționat și probleme juridice și am două, două întrebări. În primul rând, există un număr în creștere a cererilor de restituire de artă furată? Puteți să ne dați o idee cam la ce nivel se situează numărul acestor cereri? Și a doua întrebare, ne-ați spus care sunt recomandările pentru factorii politici, dar pentru noi, ca membri ai Parlamentului European, aveți o recomandare precisă, ceva pe care să marșăm noi sau uh, considerați că avem noi o sarcină specială. Într-adevăr, ONU se ocupă sau au considerat că mai degrabă ONU e instanța responsabilă în materie. Mulțumesc! Mai am și eu două, trei întrebări foarte punctuale. Ne găsim aici uh, într-un context de război, uh, raporturi silite, um, um, state nedemocratice. Și, pe de o parte, există o prescriere și dacă nu credeți că ar trebui să existe un termen de prescriere ca să ajungem la un fel de reconciliere și poate cunoașteți ultimul uh, caz foarte celebru din Germania, cazul Gurlit. Uh, poate v-a atras ceva atenția în felul cum s-a desfășurat și, dacă îmi permiteți o a treia întrebare, ați pus un semn de întrebare după recomandarea aceea cu un organism sau o platformă internațională. Nu e neapărat ceva recomandabil, înseamnă acest semn de întrebare sau uh, nu puteți să ne dați o apreciere juridică foarte clară? Mai este și doamna Bergeron. Mulțumesc, uh, domnule Cavada, pentru că a vorbit de termenul cultural. Mi se pare că obiect de artă e prea restrictiv. Uh, pentru că e vorba de ceva foarte uh, subiectiv. În Franța asta înseamnă numai pictură, sculptură și arhitectură. Ori uh, uh, să prazi un cimitir african uh, și să iei toate simbolurile de acolo, toate obiectele simbolice, să furi obiecte din Peru, e bine, atunci n-ar fi obiecte de artă, ci obiecte culturale. Și poate că, într-adevăr, ar trebui uh, înlocuit uh, obiect de artă cu, cu obiect cultural, pentru că va trebui totuși să de, se definească undeva obiectele despre care e vorba. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată întrebările noastre și acum vă dau cuvântul ca să puteți răspunde. Mulțumesc! Continuu în engleză, chiar dacă nu știu dacă e tradiția să răspunzi în limba în care s-a adresat întrebarea. Pot să aleg ce vreau. Foarte bine. Bun. Atunci o să răspund domnului Cavada în franceză. Într-adevăr, aveți dreptate să vorbiți de trecut. Un trecut destul de apropiat al Uniunii Europene, și să vorbiți și de uh, filmul lui George Clooney, pe care vi-l recomand călduros. Uh, mai e și un alt film, dacă vă interesează subiectul, Woman in Gold, al lui Altman, Robert Altman, un film foarte bun despre obiecte de artă uh, prădate. Și E vorba acolo de o femeie absolut remarcabilă. Bun. Acum, mă întrebați dacă UNESCO ar fi instanța adecvată pentru a găzdui un tribunal arbitral. Primul element, prima parte a răspunsului e că există deja în cadrul UNESCO un comitet interguvernamental pentru restituirea operelor sau, să spunem, bunurilor culturale uh, luate dintr-un stat în mod uh, ilegitim. Acest comitet are competențe relativ recente în materie de mediere. Poate să intervină pentru a media sau consilia în litigii între state. E un lucru important care nu trebuie pierdut din vedere. E aspectul politic uh, care caracterizează activitățile UNESCO, un for remarcabil de altfel. Dar de aici până la spune că ar trebui ca UNESCO să creeze sau să găzduiască un tribunal arbitral sau o instanță care să poată soluționa litigii, ei bine, aș ezita. Nu sunt foarte sigur că acesta ar fi un obiectiv pe care să-l urmăriți. Într-adevăr, s-a creat o curte penală internațională generală. Între treacă fie spus, aceasta se poate ocupa și de uh, bunuri culturale. Genocidul cultural care există, din păcate, face acum obiectul unei proceduri în Curtea Penală Internațională. Așadar, această instanță ar avea competențe în domeniul care ne interesează. Și apoi, întrebarea dumneavoastră ne duce cu gândul la o alta, mai generală. Trebuie creată o instanță internațională pentru a soluționa aceste litigi, aceste dispute? Aș spune că nu sunt perfect convins cred că e mai bine să nu dăm dovadă de prea multă ambiție. Și revin la chiar ultima întrebare pusă chiar de domnul președinte, acel punct de întrebare pe care l-am pus eu după recomandarea privind o platformă sau un organism internațional. Ei bine, aici pot să fiu mai încrezător. Cred că putem crea o structură mai puțin oficială, dar să creăm un tribunal pentru a judeca aceste lucruri, ei bine, poate că e o ambiție prea mare. Aș prefera să avem o soluție mai flexibilă și să nu riscăm să năbușăm în fașă acest proces, propunându-ne prea multe. Să fim poate mai modești, să nu creăm neapărat un tribunal special pentru fiecare nou domeniu uh, care ar putea să apară. Deci, aș înclina mai degrabă către ideea unei platforme, a unui for consultativ, nu neapărat uh, m-aș duce către un tribunal. Apoi, acea întrebare referitoare la creșterea numărului de cazuri. Da, într-adevăr, avem tot mai multe cazuri. Poate de la sfârșitul anilor 90, după deschiderea arhivelor, referitoare la cel al doilea război mondial, în special, și cu diferitele cazul pe care l am avut și în care a fost implicată foarte mult și Elveția, e bine, am descoperit tot mai multe opere care n-au fost restituite imediat după război, tocmai când acționau uh, cei din uh, care sunt descriși în Monuments Men, în filmul respectiv. Deci, există în continuare foarte multe cazuri de opere nerestituite și care ar putea să fie restituite. Legea din Statele Unite ale Americii menționează, vorbește de 650.000. E o estimare, bineînțeles, dar nu e chiar așa scoasă din nimic. E vorba de foarte multe opere. Așadar, recomandarea specifică pe care v-aș face eu, adică pentru Uniune, ar fi să existe o regulă și în materie de prescripție. Pentru că dacă vrem să fim preciși, să respectăm acest context juridic uh, în care ne întrunim aici, trebuie să avem reguli clare și frâna principală pe care o resimt victimele furtului de obiecte de artă și acum și în trecut, e problema prescripției. Și deci recomandarea mea specifică asta ar fi să propunem să găsim o regl- regulă specifică în acest sens. Și apoi da, cum spuneam, poate ar trebui creat un organism, dar nu neapărat un tribunal, o instanță. Acum pot să trec și la întreba, întrebările președintelui. V-ați referit tocmai la prescripție și am impresia că, așa cum s-a și spus uh, și am și spus, e vorba de un element esențial Așadar, sugestia mea, într-adevăr, ar fi să începem să ne gândim sau vă sugerez să vă gândiți dumneavoastră tocmai la acest aspect punctual. Cealaltă întrebare, achiziția de bună credință, cu bună credință, definirea bunei credințe a cumpărătorului. Aici, în fond, trebuie văzut dacă această îndatorire uh, de diligență nu ar trebui bine descrisă. Eu cred că da. Cred că și aici s-au făcut deja multe eforturi, dar încă se mai poate lucra. Nu e vorba doar de prescripție, prin urmare, ci și de acel due diligence, de toate strădanile necesare care trebuie depuse când e vorba de uh, tranzacții cu bunuri culturale. Cazul Gurlit, da, a fost pe prima pagina tuturor ziarelor, nu doar în Germania, dar bineînțeles și în Elveția, pentru că muzeul de la Berna din Elveția este legatarul universal al acestei colecții care a apărut așa din, în garsoniera acestui fiu de uh, comerciant de artă care lucrase cu Hitler. Și cred că putem să tragem învățăminte din acest caz, învățăminte legate de acel capitol uh, pe care l-am menționat în legătură cu proveniența, cercetarea mm, în materie de proveniență, pentru că am văzut cât de importante sunt eforturile de stabilire a provenienței. Organismele care au încercat să vadă dacă existau uh, uh, obiecte furate în această colecție de mai mult de 1400 de obiecte, încă nu și-au încheiat munca. Și deci dacă s-ar găsi resurse și mai multe pentru a căuta proveniența acestor obiecte, s-ar înlesni mult și viața celor care se confruntă cu uh, astfel de colecții. Deci, pentru a vă confirma propunerea mea, punctul meu de vedere, cred că acel punct de întrebare pe care l-am pus acolo, putem de fapt să-l ștergem și să spunem, da, e o idee bună să creăm o platformă sau un organism care să se poată ocupa de aceste probleme. Și ultima întrebare a doamnei parlamentar, definiția pentru obiect de artă, bun cultural, aveți dreptate, nu pot să fiu decât de acord. Am plecat de la operele de arte, pentru că la astea ne-am gândit în primul rând, dar bineînțeles că trebuie văzut ce se întâmplă și cu alte obiecte. Problema e mai largă. Uh, trebuie să vedem uh, ce se spune și în uh, Convenția UNESCO, și în directiva privind restituirile a Uniunii Europene, și în regulament, unde într-adevăr se vorbește de bunuri culturale sau comori naționale, dar să spunem că ar trebui să ne menținem la un nivel de generalitate și, într-adevăr, să nu vorbim doar de obiecte de artă. Trebuie să ne gândim la bunuri culturale în ansamblu. Aici sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, colegul Cavada mai are o întrebare mai detaliată. Îmi cer scuze, dar încă nu sunt foarte mulțumit. Voi profita deci de expertiza dumneavoastră. Spuneați că esențial uh, în restituirea operelor de artă furate e termenul de prescripție. Date fiind circumstanțele în care au fost luate aceste uh, obiecte în timp de război, care ar fi un termen acceptabil? Dacă mă uit la țările cel mai exigente uh, în materie de drepturi de autor, vorbesc de 70 de ani în, pentru intrarea în domeniul public. Avem arhive care au 50 de ani, să zicem 100 de ani ar fi un termen de prescripție bun, adică după un secol de la Uh, dacă avem mai mult de un secol între momentul furtului și momentul depunerii plângerii sau cererii de restituire e suficient, atunci să nu mai existe practic acest drept de restituire? Da, într-adevăr, mi se pare că 100 de ani e un termen bun dacă vorbim de furt. Aș înclina să fiu de acord, dar nu trebuie pierdut din vedere lucru care merge cumva în paralel cu termenul de prescripție, uh, momentul când începe să curgă termenul. Ori ceea ce e interesant în propunerea americană e că ei consideră că începe să curgă acel termen în momentul în care victima sau descendenții săi află și știu unde se găsește obiectul și în posesia cui se află. Deci ar putea fi vorba și de mai mult de 100 de ani. Deci poate că trebuie cumulat un termen lung cu reguli foarte precise despre momentul, pentru momentul când începe să curgă termenul. Iată uh, părerea mea, dar sunt la dispoziția dumneavoastră să mai discutăm și ca să fiți și dumneavoastră cât de cât mulțumit. Mulțumesc! Mulțumesc. Ajungem la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult și pentru îngăduință și pentru explicațiile uh, referitoare la acest domeniu, care, după părerea mea, e foarte complicat. Putem numai să încercăm cumva să turnăm așa în uh, tiparele legii și apoi Uh, să încercăm să nu dureze foarte mult până când ajunge legislația să fie pusă și în aplicare. Deci mulțumesc, ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume punctul 6. E vorba aici de o modificare a directivei 2007-36 în ceea ce privește încurajarea uh, implicării acționarilor pe termen lung și a directivei 2013-34 referitoare la anumite elemente ale declarației de uh, guvernanță corporatistă. Raportor este domnul Coferati, dat fiindcă suntem mult în întârziere față de program, dar nici nu dorim să minimizăm eforturile și rezultatele eforturilor dumneavoastră. Am vrea să vă rugăm să interveniți uh, o bucată de vreme. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, să știți că o să fiu foarte succint. Stadiul în care se găsesc discuțiile actualmente mă fac să pot să fiu succint. Așa cum s-a spus, propunerea comisiei vine din 2014. Noi am votat în plenară în iulie 2015. Din acel moment încoace, încolo au început întâlnirile tehnice și apoi dialogurile tripartite, iar am avut asta sub egida președinției luxemburgheze și respectiv olandeze. Care este stadiul? Uh, Prima parte a propunerii Parlamentului a devenit apoi acord tehnic și apoi acord politic uh, care sunt coerente și consecvente cu ceea ce s-a propus și votat la Parlament. Adică am definit deja tot ce înseamnă identificarea acționarilor, facilitarea voturilor, transmiterea de informații și, bineînțeles, transparența. De asemenea, ne-am pus de acord și omogenizat regulile care vizează acei uh, proxy advisors, consilierii speciali. Președinția olandeză a fost foarte uh, de, a fost de mare ajutor și ne-a ajutat să ajungem la un acord. Însă ne-am întâlnit cu o problemă la care nu ne așteptam, și anume unde să introducem acele prevederi legate de acele rapoarte țară cu țară sau reguli țară cu țară, care știți bine sunt prevederi introduse de către comisia noastră în cadrul acestei directive. Ei bine, aceste prevederi legate de situația fiecarei țară nu au fost prezente în propunerea inițială a Comisiei, noi le-am introdus și apoi plenara a votat Împreună cu Consiliul și Comisia mai avem încă de lucrat pe acest uh, lucru pentru că grupurile politice reprezentate aici la Iuri, echilibrul între acestea ne-a permis să vedem în ce măsură putem să lucrăm mai mult la drepturile acționarilor. Pentru că tot ce înseamnă transparență fiscală sunt elemente deosebit de importante um, care pot să ducă sau nu la investirea de către un acționar într-o firmă sau alta. Și, metodologic vorbind, am continuat ambele planuri, tehnic și politic, pe ansamblul prevederilor din directivă și n-am umblat deocamdată deloc la acest country by country ca să vedem în continuare cum vom face și când uh, vom putea să demarăm această discuție. Era vorba de discuția privind sediul, sediul operativ. Comisia pregătește o propunere în acest sens și asta pentru a modifica prevederile uh, inițiale și pentru a intra pe acest făgaș al uh, uh raportării țară cu, ță- cu țară. Așadar, uh, am făcut multe progrese în discuții, multe căi s-au deschis, rămân și puncte în suspans sau e vorba de transparența investitorilor uh, instituțional și în ce privește gestionarii de active, transparența ce privește controlul tranzacțiilor. Sunt lucruri delicate și, bineînțeles, trebuie să vedem și cum stăm cu actele delegate, respectiv actele de punere în aplicare, împărțirea uh, acestor prerogative. În următoarele luni o să încercăm să finalizăm uh, toate aceste puncte, mai ales cele care vizează soarta acționarilor. Între timp, o să vedem și în funcție de cum va evolua discuția, o să vedem, așadar, vă spuneam ce facem cu aceste rapoarte țară cu, sau criterii țară cu țară și în funcție de cum vom progresa, vom vedea ce cale vom urma. Nu dorim să abandonăm, nu dorim să renunțăm la tot ce înseamnă comportamentul uh, firmelor când vine vorba de deciziile economice de a investi într-o țară sau alta, dar nu cred că ar fi bine să blocăm propriu-zis această temă uh, în condițiile în care s-ar putea ca unele hotărâri să fie luate în alt for. În orice caz, deci mergem pe ambele drumuri și când vom finaliza, sper eu nu foarte peste mult timp, și asta mulțumită ajutorului de, de comisie și de președinția olandeză, atunci, în acel moment, vom trage linie și vom hotărâ ce facem. Însă am mers destul de bine până acum. Așa cum vă spuneam, am fost mult ajutați de președinția Consiliului și o să încercăm să mergem cât se poate de repede ținând în minte în permanență lucrurile pe care vi le-am menționat numai ce. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim mult! Ajungem acum la întrebări, comentarii, completări, dar se pare că nu s-a înscris nimeni la cuvânt. Prin urmare, mulțumesc mult, domnule Coferati. Ați sintetizat într-adevăr foarte bine, foarte pe scurt și ajungem acum la punctul 7 8 de pe ordinea de zi. Punctul 7 o să-l mai uh, împingem mai încolo. Deci la punctul 8 este vorba de prezentarea unui document de lucru în legătură cu reforma drepturilor de autor. Uh, aici coordonatorul grupului de lucru este Jean-Marie Cavada și îi dau cuvântul imediat. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Și eu să fiu cât mai succint posibil astfel încât să ne uh, respectăm ordinea de zi. Vreau să reamintesc celor care nu știu poate următorul lucru. Această informare vizează um, informarea, nu așa, uh, a celor care nu fac parte din grupul de lucru. Documentul a fost elaborat de noi, el este un document tehnic, el nu are conotație partizană însă sintetizează ceea ce am auzit noi aici în cadrul comisiei noastre specifice, care a fost înființată în 2014. Am avut un schimb de păreri, de vederi cu foarte multe părți interesate care au venit aici sau perindat la noi și grupul nostru de lucru a putut să examineze pe îndelete, aș zice, care sunt provocările cu care se confruntă astăzi drepturile de, de autor și drepturile de proprietate intelectuală. Primele 15 luni le-am consacrat în exclusivitatea acestui subiect. Din 2014, așadar, am uh, avut acest grup de lucru înființat, am audiat 69 de experți de-a lungul acestui timp pe parcursul a 15 reuniuni, deci cam o dată pe lună. Ce conține acest raport, așadar? E bine, o să vă spun ce conține el. Așadar, secțiunea numărul 2 din acest raport vizează remunerarea și alte compensații pentru autori și creatori. Adică care sunt veniturile la care poate să aibă acces un autor creator mai mult astăzi decât în deceniile trecute. Secțiunea numărul 3 vizează acea teritorialitate, licențele acordate teritorial și geoblocarea. Secțiunea 4 vizează punerea în aplicare a drepturilor de, de proprietate intelectuală într-un mediu digital. Secțiunea numărul 5 se referă la excepții și alte limitări. Secțiunea 6 vorbește despre răspunderea care vine furnizorilor de servicii internet. Secțiunea numărul 7 se referă la temeiul juridic din legislația europeană, deci cât privește drepturile de autor, iar secțiunea 8 vizează multe alte chestiuni, nu mai puțin importante, însă fiind destul de numeroase, le-am regrupat într-o secțiune la sfârșit. Iată, deci, ce am făcut noi. În aceste condiții vreau să mulțumesc secretariatului nostru care ne-a ajutat să punem la punct aceste sesiuni de audieri și secretariatul a fost foarte neutră. Ne-a ajutat cu un ajutor tehnic să selecționăm experții pentru că am dorit, v-am spus, să avem o paletă foarte largă de opinii. Experții au venit din orizonturi diferite. Mulțumesc, bineînțeles, și celor care ne-au ajutat și au venit la acest uh, grup de lucru dată pe an, mă scuzați, dată pe lună, și mulțumesc și tuturor celorlalți membri ai Comisiei Iuri, dar și experților din afară care îndrăznesc să vin aici să supună judecății noastre, între ghilimele. În orice caz, documentul este la dispoziția dumneavoastră și și eu sunt la dispoziția dumneavoastră, dacă doriți să primiți alte precizări, însă vreau să fiu uh, uh simplu și concis, pentru că oricum mai bine înscris, mai bine decât înscris nu se poate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Köster. Da, mulțumesc, domnule Cavada, pentru raport. Am participat și mi-a plăcut să particip la lucrările foarte constructive ale grupului. Mulțumesc și celor care au participat, au contribuit la redactarea documentului, care oferă informații foarte utile și despre continuarea discuțiilor. Pentru mine, foarte important în document, a, trebuie spus că numai pia... mie mi-a devenit clar că numai piața nu se descurcă singură pentru a crea um, condiții corecte și de remunerație și de muncă și de aceea e foarte important ca atunci când se reglementează drepturile de autor să fie avută în vedere și perspectiva socială ca să ajungem la rezultatul că cei care creează uh, conținut cultural și ceilalți implicați în lațul de creație sunt puși pe picior de egalitate în cadrul negocierilor, pentru că creatorii, ca indivizi, de obicei se găsesc într-o poziție vulnerabilă, slabă și lucrul acesta e foarte important și de aceea au fost și discuțiile uh, Uh, legate de dreptul de uh, acțiune colectivă, adică posibilitatea ca nu numai indivizii să-și afirme drepturile uh, de sine stătător, ci și sub formă de um, asociații sau în diverse forme de asociere care reprezintă pe cei care creează cultura. Mulțumim, doamna Preda. Mulțumesc foarte mult, domnului Cavada, pentru acest rezumat și mulțumesc secretariatului pentru că a scris, a ajutat la scrierea acestui rezumat, care, într-adevăr, sintetizează toate discuțiile pe care le-am avut cu părțile interesate și subliniază punctele care merită să fie subliniate. Aș spune că în raport, în concluzie, se spune că într-adevăr, trebuie luată în considerare legătura dintre licențele gratuite și folosirea lor în societate și, pe de altă parte, schemele de scalarizare, compensare, deci echilibrul între aceste două posibilități și s-a discutat asta la una dintre sesiunile eh, mai recente ale acestui grup de lucru. Încă ceva. Aș spune că este foarte greu să, experți, să inviți experți universitari uh, de renume din domeniu, pentru că logistic vorbind este foarte greu ca aceste persoane să-și plătească pur și simplu un bilet de călătorie să vină aici sau să plece uh, de la catedra lor și poate am putea să ne gândim la o altă formulă în sensul că, da, avem nevoie de expertiza independentă, independentă, independentă universitară, dar nu numai. Este foarte clar că grupul de lucru nu a acoperit toată, toate temele. Mulțumesc și acum raportorul are cuvântul. Jubete. Să știți că o să mă laudați pentru că o să fiu foarte succint. Pentru că ceea ce au spus colegii sunt lucruri cât se poate de firești și am notat tot ce mi-a spus și doamna Reda ne-a mulțumit și îi mulțumim, tut, mulțumim și noi tuturor celor care ne-au ajutat în această muncă. Am notat tot ce ne-ați indicat și dumneavoastră, domnule Köster, ați fost foarte prezent la acest grup de lucru cu foarte bună pregătire și participare și cred că continentul nostru trăiește internetul, trăiește conținutul digital, digital într-un mod aparte decât alt, în alte locuri. Pentru că, bineînțeles că conținutul pe de-o parte, dar și furnizorii pe de altă parte, sunt în două tabere care se pot opune. Suntem foarte interesați așadar să găsim un bun echilibru între aceste părți. Și noi, la grupul nostru de lucru, vedem foarte bine care sunt nevoile creații artiste și, artistice și care sunt nevoile industriei culturale, dar de fapt este foarte clar că interesele lor nu sunt divergente, pentru că până la urmă, fiecare trebuie să supraviețuiască. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Ajungem la punctul de pe ordinea de zi numărul 10, recunoașterea calificărilor profesionale în materie de transport pe căile navigabile interne și dau cuvântul colegei Bergeron. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. O să profit de intervenția mea pe acest subiect pentru a spune pe scurt ceva după inundațiile atât de devastatoare pe care le-a cunoscut Franța. Toată lumea sprijină navigația internă. Compania Batomuș din uh, Paris uh, a pierdut 20.000 de pasageri zilnic, în condițiile în care transportă în fiecare la aproape 8 milioane de pasageri. Și asta din cauza faptului că cheiurile Senei au fost uh, inundate. În orice caz, vreau să sprijin acest sector, să-i dau asigurări pentru că, că, cum că vom continua să îi ajutăm, să-i sprijinim și pe viitor. Cât privește raportul de față, e vorba de un aviz pentru TRAN, uh, pe marginea unei propuneri a Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale în materie de navigație interioară. Vreau să vă spun că după ce am consultat diverse mm, persoane din sectorul acestei navigații fluviale, s-ar părea că nu există opoziții majore față de textul inițial, iar directiva precedentă din 97 uh, și 96 aceste două directive, de fapt, au, au fost uh, propuse spre abrogare. Ele, de fapt, nu vizau decât ceva foarte restrâns și anume navigația pe fluviul Rin. Uh, acum este vorba de mult mai multe e, uh, sectoare conexe, atât marfă cât și pasageri, în sistem de navigație interioare. E vorba și de transportul, dar transportul privat și pe nave Uh, private sau embarcațiuni private nu sunt vizate aici. Este vorba de căile de navigație interioară europene, cu excepția celor care nu uh, au părți transfrontaliere. Însă, orice ar fi, trebuie să promovăm transportul și turismul fluviale. Transportul fluvial este unul care răspunde cerințelor de dezvoltare durabilă și economic vorbind, deci ca și costuri, dar și pe planul uh, protecției mediului, puțin consumator de energie și puțin producător de gaze de efect, cu efect de seră și ne contribuind foarte mult la încălzirea uh, climatică, dacă să-l uh, comparăm cu transportul uh, rutier. Pentru că, bineînțeles, camioanele sunt mult mai poluatoare în condițiile în care uh, transportă un volum echivalent de marfă. Vă rog puțin mai lent să dați aceste detalii pentru interpretare. Scuzați, am crezut că trebuia să merg repede cu prezentarea mea. Acest uh, tip de transport nici nu duce la multe accidente și are mare potențial de dezvoltare ca și fluxuri, adică are o, o mare capacitate de creștere economică și de locuri de muncă, mai ales în zonele portoare. E vorba de un domeniu care are nevoie de lucru de muncă, în Franța angajează peste 300.000 de oameni. E vorba de un sector cu multe perspective de ehm, viitor, conform uh, Camerei Profesionale de Profil. Uh, potențialul este poate fi multiplicat de 5 ori și până la 8 uh, ori în funcție de fluviul de care vorbim. E vorba de fluvii din Franța. Sena respectiv Rinul trebuie să spulberăm orice bariere sau obstacole care mai persistă în ceea ce privește recunoașterea acestor calificări profesionale. Criteriile minime în domeniul competențelor pentru acești naviganți și pentru capitanii de astfel de vase sunt justificate. Însă să nu uităm că rețeaua de navigație interioară, chiar dacă este tipic transnaționale, transfrontaliere, trebuie să-și mențină propriile sau propriul specific național. Iată de ce trebuie să se permită statelor membre să poată să aibă oareșce derogări, mai ales când vine vorba de activități de călătorie sau turism uh, fluvial, care sunt deseori gestionate de mici firme familiale. Am propus de asemenea în amendamente să se precizeze anumite definiții, inspirându-mă mai ales din directiva actualmente discuta discutată referitoare la uh, prevederile tehnice pentru vasele din navigația interioară. Este vorba de calificările profesionale din statele membre care vizează conformitatea. Și, în sfârșit, pentru ca locurile de muncă să nu dispară în acest domeniu, condițiile există o penurie, în anumite state membre e bine să se preconizeze și o perioadă tranzitorie de punere în aplicare a directivei, astfel ca toate statele membre să poată să se conformeze cu tot ce înseamnă directiva și anexele acestea, acesteia. De, asem- de aceea, în amendamentul 10 am spus că punerea în conformitate ar trebui să fie de, de 5 ani ca și termen și nu de 3 ani, cum a spus Comisia. Amendamentul 11 Aici e vorba numai despre statele membre cu căi navigabile interioare, uh, așa cum sunt ele prevăzute la articolul 3. În sfârșit, dragi colegi, asta e tot ce vreau să vă spun și putem să discutăm în continuare pe text și pe amendamentele propuse. Vă mulțumim pentru atenție. Thank you very much. Any request from... Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă sunt doritori să intervină. Nu văd pe nimeni să dorească să intervină la acest capitol. Atunci vă mulțumim! the Commission wishes to take the floor. Okay. You have... Comisia, doriți, puteți să interveniți dacă doriți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă numesc uh, Dimitrios Teleoghitis și sunt șef de unitate Uh, ne ocupăm de probleme de navigație interioară. Vreau să mulțumesc uh, cu multă căldură doamnei raportor pentru o prezentare foarte interesată pe un subiect complex, complex în cinci uh, uh, aliniate. Ne-ați spus foarte clar care este problematica și care sunt mizele. Vă mulțumim foarte mult. Aș sintetiza în două fraze problemele cu care se confruntă acest sector. În primul rând, nu avem tineri doritori să facă această profesie. Suntem uh, copleșiți de o piramidă inversată a vârstelor, mult mai multe persoane în vârstă decât tineri care să-și doresc să intre în, această, în acest sector. Nu, nu, văd că, nu cred că ar fi perspective pentru ei. Apoi uh, e vorba de Um, un dezechilibru între cererea și oferta, între tipul, tipul tipurile de posturi ocupate sau uh, și e vorba mai ales de dezechilibru între teritoriile vizate. Adică în anumite țări e nevoie de locuri de muncă, dar, de, locuri de, de locuri de muncă, dar nu se găsesc acolo persoane respective. Dar este foarte clar că până să fii capitan de vas trebuie să treci prin alte etape și e vorba de un parcurs profesional care să permite exercitarea profesiei acestea peste tot în Europa. Asta propunem noi în această directivă. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru amendamente care sunt foarte coerente față de obiectivul nostru de facilitarea mobilității forței de muncă. Însă aș sublinia un lucru. În directiva tehnică pe care ați dat-o ca exemplu, s-a făcut o distinție între zonele de navigație. Acolo era vorba însă de condiții diferite de navigații numite uh, zonele 1, 2, 3, 4 și apoi zona Rinului. Acestea au fiecare caracteristici diferite și navele trebuie să fie uh, concepute diferit uh, în funcție de apa pe care navighează. Oțelul uh, care este folosit uh, pe anumite căi navigabile pentru construcția de vase trebuie să fie mai puternic, mai rezistent, mă scuzați, față de materialele folosite pentru navigația pe un canal la adăpost. Există însă și alte caracteristici dacă am avea sistemul de zone, și aici mă refer la persoana care uh, este capitan de uh, vas, um, pot să fac o paralelă cu uh, un conducător auto care, deși și-a luat permisul, nu se spune acolo că nu poate să conducă într-o zonă muntoasă, chiar dacă și-a dat permis într-o țară, să zicem, de câmpie. Pur și simplu, aceste eh, competențe trebuie să fie omogenizate și să fie posibil de pus în aplicare peste tot, pe toate căile noastre navigabile. Dacă cineva s-a născut, crescut și practică pe canal du Midi, dacă acestei persoane nu îi se permite să continue să navigheze pe alte căi uh, fluviale uh, europene, e bine, trebuie ca lucrul asta să se poată întâmpla. Nu trebuie să permitem o fragmentare care să împieteze asupra mobilității forței de muncă. Iată, nu uitați, e vorba de o propunere care dorește o unificare a unui uh, peisaj, dacă pot să spun așa, extrem de fragmentat. Și încă două alte mici observații legate de termenul de transpunere. Există perioade de tranziție. Da, nu ne deranjează o perioadă de transpunere mai lungă, dar asta ar însemna că persoanele care doresc să se bucure de noul sistem ar trebui să aștepte mai mult, deci ar fi cumva dezavantajate. Și în sfârșit, acte delegate, acte de punere în aplicare, este o chestiune mai mult de dialog interinstituțional și nu aș dori să pun acum și aici accentul pe acest aspect. În concluzie, mulțumesc foarte mult doamnei raportor care a prezentat foarte bine subiectul, se pare că îl înțelege foarte bine și stăpânește și trebuie să înțelegem că probabil că fragmentarea nu e ceva de dorit, este chiar ceva de combătut. Din potrivă, ne dorim un sistem cât mai uniform aici și mulțumesc, bineînțeles, pentru că dați comisiei noastre ocazia de a comenta pe marginea acestui proiect de raport deosebit de important. Mulțumesc! Uh, to... Doriți, uh, doamna Bergeron, să faceți uh, un comentariu pe marginea acestei intervenții sau să răspundeți la vreo întrebare? Înțelesesem această idee a zonelor. Înțeleg că e ca și când un uh, mecanic de locomotivă n-ar putea să intre pe uh, în spațiul feroviar uh, belgian pentru că e calificat doar pentru spațiul feroviar francez, înțelesesem, dar eu mă gândeam la vaporașele care sunt împrumutate și unui client și deci, da, e vorba de excepții naționale și Sper să se înțeleagă bine acest lucru. Mulțumesc. Dacă nu, bineînțeles. Dar sunt pentru 50, pentru că francezii au nevoie de această cifră. Mulțumesc. Am încheiat, deci, punctul 10 și ne întoarcem la punctul 7 acum. Monitorizarea aplicării legislației Uniunii examinarea amendamentelor are cuvântul acum doamna Hautala, raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit 63 de amendamente. Aș dori să mulțumesc tuturor. Acum putem să le discutăm, cel puțin în parte, și aș dori să spun că, pe ansamblu, Proiectul de raport uh, pentru acest an a fost uh, bine primit pe ansamblu cu câteva nuanțe. Uh, mă refer, bineînțeles, la punerea în aplicare a legislației comunitare în țări candidate sau țări care au acorduri de asociere cu Uniunea Europeană. De asemenea, majoritatea dintre noi doresc să evidențiem cât de important e să dobândim Uh, informații de la Comisie pentru așa numitele proiecte uh, pilot. Câteodată sunt uh, foarte precise și câteodată vizează proceduri de infringement. Eu deocamdată insist, nu avem suficiente informații în baza cărora Comisia hotărăște să întrerupă sau să continue procedurile. O parte din amendamente vizează raportul cu privire la subsidiaritatea pe care l-am uh, discutat în comisia noastră, deci vă rog, dacă se poate să nu le puneți uh, cu ocazia acestui raport. Și știu că grupul ECR a depus uh, câteva amendamente cu privire la regulamentul cu privire la o administrație eficientă, deschisă și transparentă. El, ei sprijină, în general, regulamentul ca majoritatea Parlamentului, majoritatea covârșitoare. Mă bucur că domnul Țiesca este în sală, pentru că amendamentele sale cu privire la supra-reglementare, gold plating, mi se par foarte interesante. Nu aș dori să spun că această suprareglementare este o uh, povară administrativă inutilă, dar cred că e foarte important uh, să uh, creăm o cultură a transpunerii legislației comunitare, respectiv ca statele membre și guvernele să explice ce provine de la nivelul european și ce se adaugă la nivel național. Mulțumesc deci pentru acest amendament. Mulțumesc și pentru amendamentul 14 care reamintește Parlamentului să folosească rapoartele sale de punere în aplicare. E foarte util și am înțeles că uh, Comisia per ansamblu a hotărât să ia măsuri în această direcție. Opt comisii trebuie să ne transmită avize. Trei dintre ele deja ne-au fost înmânate. E vorba de comisiile Mm, care se ocupă de activitatea legislativă și uh, Comisia de Petiții, care are un interes special în numele cetățenilor de a uh, monitoriza felul în care se, apli- se aplică sau se pune în aplicare legislația europeană. Aș dori să mă refer la un amendament pe care l-am primit uh, de la Comisia ICON prin avizul său, care vizează un apel pentru un mod mai structurat de a monitoriza aplicarea legislației europene, deci un mod mai structurat pe ansamblu. Această idee coincide cu ideile și propunerile care au apărut în mai multe instanțe și foruri, respectiv că ar trebui să avem o activitate mai structurată. Și aș dori să spun că eu cred că Comisia Jurii și Comisia Droit ar trebui să aibă rolul uh, important de coordonare, dar comisiile legislative celelalte ar trebui să uh, intervină și ele și să coopereze. Uh, în uh, avizul Econ se spune că Comisia sprijină crearea unui proces structurat de monitorizare a aplicării legislației europene în statele membre, care să poată să analizeze problema nerespectării într-un mod care eh, ține cont de specificitățile statului membru respectiv. Uh, deci uh, comisiile competente ar trebui să uh, monitorizeze și ele până în aplicare. Mi se pare o sugestie interesantă, o să discut cu autorul acestei, acestui aviz, dar nu cred că ar trebui să existe o subcomisie cu privire la aplicarea legislației comunitare. E o idee care a fost vehiculată. Știu că la conferința președinților de comisii, uh, s-a hotărât sau uh, ar fi inclinată această conferință să uh, se creeze o nouă subcomisie. Nu, eu cred că noi, comisia noastră, ar trebui să avem un rol de coordonare, dar să ne articulăm activitatea cu celelalte comisii puțin mai bine. Mă opresc aici cu prezentarea. O să încerc să ajung la compromisuri cât mai bune, dar aș dori să repet să vă spun că vă rog să nu uh, trimiteți uh, amendamente legate de subsidiaritate pentru că ele nu țin de sfera de aplicare a acestui raport. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Kaufman acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea doar să mă refer la câteva uh, aspecte punctuale. pentru că trebuie să fim atenți cum la, ar fi amendamentele 14 și 15 pentru o mai bună pregătire exante a statelor membre prin uh, acele tabele de corespondențe și încă o chestiune discutată și în raportul meu foarte mult în legătură cu acel gold plating, supra reglementarea Cred că ar fi mai bine aici o declarare expost ex post a măsurilor naționale care uh, nu țin neapărat de transpunerea dreptului Uniunii. Mi se pare de asemenea important ca amendamentele care se concentrează pe rolul uh, Parlamentului, pe consolidarea rolului Parlamentului și a Parlamentelor Naționale uh, să fie discutate când se prezintă raportul anual pentru țările candidate sau, statele, sau țările asociate, așa cum spunea și doamna raportor. Și o susțin pe doamna raportor expres în ceea ce privește amendamentul privind subsidiaritatea. Mă surprinde foarte tare. Fără îndoială, subsidiaritatea e un aspect important pe care îl dezbatem și noi foarte intens, dar uh, e vorba tocmai invers de transpunerea dreptului european și nu e vorba de verificarea subsidiarității. Deci, ar trebui pur și simplu să lăsăm deoparte acest amendament, nu și are locul aici. Avem și un raport privind subsidiaritatea din 2015, unde uh, trebuie discutat acest lucru. În rest, salut propunerile de compromis și îi mulțumesc raportoarei pentru o colaborare foarte bună. Mulțumesc. Thank you, Mr. Zviefka. Mulțumim, domnul Zviefka. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc în primul rând doamnei Hautala, Hautala pentru acest raport uh, și pentru prezentarea uh, amendamentelor. Știu că sunt numeroase, ceea ce nu ar trebui să ne sperie. Am uh, avut experiențe și mai uh, îngrozitoare, uh, am reușit uh, să ieșim la liman și de aceea, uh, așa cum a spus uh, doamna uh, raportor uh, pentru aviz, uh, o parte din aceste amendamente nu țin de raportul acesta. Uh, eu aș dori să pun accentul pe uh, punerea în aplicare a legislației în statele membre uh, Uh, și din uh, punctul de vedere al așa numitului gold plating asupra reglementării. Pentru că e uh, un subiect de care ne ocupăm de ani de zile încoace și, după părerea mea, nu este o surpriză faptul că acest raportor uh, au un efect de pârghie, putem spune, uh, chiar și asupra activității noastre legislative la Parlament. Deci, poate ar trebui să încercăm să cooperăm și mai strâns cu Comisia Europeană. Bineînțeles că am putea să facem o evaluare, dar uh, instrumentul și punerea în aplicare în statele membre, instrumentele de punere în aplicare în statele membre sunt uh, de competența Comisiei. Ea le uh, verifică ce se întâmplă în statele membre sau în grupele de state membre în ceea ce privește directiva Mm, în ce privește punerea în aplicare, îngreunează situația. Uh, deci ceea ce la origine pare foarte bun se uh, dovedește cu timpul uh, dificil și apoi apar elemente noi, neprevăzute, deci nu reușim. Și deci ar trebui să ne gândim să revizuim această metodă. Ar trebui să vedem dacă statele membre nu ar putea să mm, uh, revizuiască această uh, metodă pentru că, iată, să spună, Uniunea Europeană dorește asta, dar statul membru respectiv dorește și asta în plus. Ele intervin, deci vin uh, cu aportul lor. Și bineînțeles că astfel se ajunge la situații legislative care pot fi interpretate. Deci, așa cum am spus, vom încerca să ajungem la un compromis de calitate și sperăm să ajungem la un raport uh, final al doamnei Hautala de mare calitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Putem încheia deci acest punct de până de zi. Dragi colegi, aș dori să vă spun că avem o mare problemă cu timpul, suntem în întârziere, deci vă rog să amânăm punctele 12 și 9. Și să tratăm acum punctul 28. Uh, 28 exchange of views on... Punctul 28. Declarații de interese ale comisarilor. Pascal Durand are uh, cuvântul, uh, domnul raportor. Uh, Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să uh, vă ajut să recuperăm puțin din timpul pierdut, pentru că în uh, ceea ce privește această intervenție, având în vedere activității în amonte, desfășurată atât de către Secretariatul Comisiei dumneavoastră, cât și de către Comisia AFCO și rezoluțiile adoptate la plenară, am reușit să obținem un, o poziție în cadrul Parlamentului, o poziție care să nu fie uh, contestată. Nu o să revin asupra problemelor cu care ne-am confruntat într-o primă fază, să vedem care ar trebui să fie rolul acestei comisii în verificarea, pentru că vorbim de verificarea declarațiilor de interese ale comisarilor. Deci, noi am avut această dezbatere, am tras concluzia că Comisia AFCO trebuie să fie sesizată. Comisia AFCO uh, și-a făcut treaba și, deci, uh, vă pot spune că suntem de acord. Revenim însă la acest subiect pentru a încerca să armonizăm uh, poziția în cadrul Comisiei între declarațiile de interese ale comisarilor pe familie, de exemplu, faptul că un comisar nu dorește să abordeze un uh, subiect uh, și apoi punctul de plecare când este numit, când există doar aceste declarații personale. Care, și aici cred că uh, stă miezul problemei, e fac ca postul pentru un comisar nu este cel mai bun fără a, repune sub semnul, a pune sub semnul întrebării faptul că acest comisar ar putea să fie un comisar excelent. Am mai discutat acest subiect, respectiv că ar trebui să anticipăm anumite conflicte de interese legate de un portofoliu sau de un mandat și nu pentru că nu e nici de competența noastră, nici de căterea noastră, nu trebuie să ne pronunțăm în ceea ce privește competențele comisarilor, pentru că comisarii care se ocupă de aceste dosare trebuie să o facă și nici, și aici insist, nu trebuie să avem un rol, pentru că cumva și mi s-a reproșat acest lucru de-a lungul uh, timpului și regret acest lucru pentru că nu m-am exprimat corect. Nu suntem un tribunal. Noi nu trebuie să judecăm uh, persoanele respective. Noi trebuie doar să vedem dacă există sau nu un potențial conflict de interese uh, legat de un anumit comisar. Iată ce urmează să facem. Sunt convins că vom reuși dacă ne punem de acord și sunt la uh, dispoziția dumneavoastră a tuturor celor care doresc să intervină pe uh, acest subiect. Dar doresc să liniștesc pe toată lumea din punctul meu de vedere și nu aceasta este perspectiva din care eu mă situez, deci nu doresc să fiu eu procurorul sau tribunalul care să judece pe cineva de la comisie sau din afara comisiei. Doream încă o dată să pun uh, punctele pe ei. Domnul Cavada. Merci, président, très rapidement. Foarte pe scurt, domnule președinte, susțin cele spuse de colegul nostru Durand. Aș dori să vă reamintesc că ne-am confruntat cu două obstacole cu ocazia uh, începutului primului uh, mandatului trecut. se, deci statele membre fac o propunere de numire la comisie și noi trebuie să o validăm, dar doream să mai spun două aspecte. În primul rând, cum putem verifica dacă declarațiile respective sunt sincere sau corecte? Nu avem cum, noi trebuie doar să dăm dovadă de bună credință, ceea ce în ultimii 10 ani ne-a pus în situații stânjenitoare uh, în legătură cu doi comisari care ocupau două funcții diferite și uh, aprob și sprijin cele spuse de domnul Durand, respectiv că nu suntem un tribunal nu putem să uh, punem la îndoială uh, sinceritatea declarațiilor, dar trebuie să încercăm să anticipăm și să evităm orice formă de conflict de interes. A trebuit să încercăm să nu fim complici și uh, am constatat în 2014 acest lucru cu ocazia numirii unui comisar nu dau nume, știm uh, la cine ne gândim, am fost uh, criticați în statele membre, trebuie să corectăm o astfel de situație, sunt de acord cu cele spuse de domnul Diron. Doamna Regner. Ich mach's nicht lang. Äh, ich denke, Herr Durand, Herr Cavada. Foarte pe scurt, Uh, domnii Duron și Cavada s-au exprimat foarte bine în ceea ce privește declarațiile de interese ale comisarilor. Uh, eu am citit documentul de la comisie și cred că avem un cadru bun uh, care ne permite să ne desfășurăm activitatea. Bineînțeles că nu Uh, suntem, suntem o, o comisie doar a Parlamentului, uh, nu avem cum să fim vreun tribunal, uh, dar punctul nostru de vedere nu nu trebuie să constate încălcări juridice. Deci noi nu suntem un tribunal. Noi trebuie printr-o perspectivă mai vastă, trebuie să încercăm și sunt de acord cu cele spuse de uh, domnul Cavada, sunt de acord și, uh, și cu cele spuse de domnul Durand. Deci trebuie doar să ne respectăm mandatul. Mulțumim. Nu mai uh, dorește nimeni să ia cuvântul foarte bine. Putem atunci să punem capăt punctului 28 și să ne întoarcem la punctele 13 și 14. Măsuri de punere în aplicare. Doamna Kaufmann este raportor. Foarte, foarte pe scurt, domnule președinte, din punctul nostru de vedere, nu avem niciun fel de uh, solicitare, totul este în regulă. Da, e minunat. Doamna Kaufman a trebuit să servească drept model de bună activitate <laughs> și pentru vorbitori în general. Mulțumim! Următoarele puncte vor fi discutate cu, ultima, cu ușile închise, deci îi rog pe cei care nu au dreptul să rămână în sală, să părăsească sala de ședințe.